Uh, good morning, colleagues. Um, I allowed a bit more time to, uh, to gather some... Uh... Bună ziua, dragi colegi. Văd că nu suntem prea mulți în sală, dar oricum vă doresc bună dimineața tuturor celor care sunt aici și în special doamnei Canieti, raportorul pentru primul punct de pe ordinea de zi. Sper că între timp să apară mai mulți raportori din umbră de dumneavoastră să vă ajute. Oricum, înainte de aceasta, după aceasta, mă scuzați, am să fac mai multe comunicări, dar voi aștepta mai înainte să avem mai mulți membri prezenți aici în sală. Între timp, vom asculta prezentarea doamnei Canieti în legătură cu avizul asupra securității aprovizionării cu gaze. Și după aceea am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Văd că domnul Triantafilidis este aici și ceilalți care doresc să participe de asemenea, doamna Gebhardt, sper să apară și dânsa, și domnul Sivieci este. Văd că sunt membrii supleanți mai mulți în sală. Îmi pare rău să vă cunosc atât de bine. Domnul Sivieci. Avem aici, de asemenea, șeful departamentului de la DG Enterprise pentru gaze și securitatea aprovizionării cu gaze. Dânsul nu este prezent în sală, dar va lua cuvântul după aceea și, de asemenea, dacă președinția este prezentă, îi vom da de asemenea cuvântul. Doamna raportor, vă dau cuvântul pentru a asculta avizul dumneavoastră asupra acestei propuneri a Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a începe reflexia mea, aș spune că există patru chestiuni importante. În primul rând, rolul important al firmelor de gaze. Și acest regulament dorește să rezolve crizele de aprovizionare cu gaze la trei niveluri, piață, a statelor membre și a comunității. Împreună cu colegii mei, raportorii din umbră, am ajuns la concluzia că acest principiu al celor trei niveluri n-a fost destul de bine articulat ar trebui să se clarifice rolul și responsabilitatea companiilor pentru a preveni aceste crize. În al doilea rând, m-am ocupat cu problema protecției consumatorilor și am propus să clarificăm domeniul de aplicare al acestei protecții pentru acei consumatori pentru care putem într-adevăr garanta în mod realist protecția. Este de asemenea important ca domeniul de aplicare pentru acești consumatori, acești clienți să fie același în toate statele membre. Pentru că altfel, dacă avem standarde diferite în țări diferite, aceasta ar putea deveni un obstacol pentru dezvoltarea regională, cooperarea regională, alocarea costurilor și pentru principiul solidarității. Aș vrea de asemenea să subliniez și rolul prioritar al mecanismelor de piață. Chiar și în situații de criză, instrumente care nu aparțin mecanismelor de piață, cum ar fi reducerea obligatorie a cotelor și așa mai departe, ar trebui să fie prevenite și să se utilizeze doar în situații de urgență atunci când toate celelalte instrumente bazate pe mecanismele de, de piață au fost deja utilizate și nu s-a reușit un rezultat. Un ultim punct, transparența și schimburile de informații. Colegii mei și cu mine susținem propunerile făcute de comisie pentru a avea un mai bun schimb de informații, o monitorizare și un mecanism de control și de raportare adecvat ce se va întâmpla pe viitor. În timp ce ne pregăteam pentru adoptarea avizului la întâlnirea comisiei noastre din decembrie, aș vrea să obținem mai multe clarificări asupra mai multor chestiuni și îi invit și pe raportorii din umbră să mi se alăture în acest proces. În primul rând, în ceea ce privește drepturile consumatorilor. Propunerea actuală, la amendamentul 5, am putea avea nevoie de o mai mare clarificare. În al doilea rând, definiția consumatorilor protejați, pentru că există interpretări foarte diferite ale acestor consumatori. Noi dorim să fie o definiție cât mai extinsă și mai puțin rigidă. În ceea ce privește schimbul de informații, statele membre sunt reticente încă să informeze Comisia în legătură cu acordurile internaționale pe care le au. Pentru că de multe ori problema este dacă aceste chestiuni pot fi rezolvate prin conglomerarea informațiilor la nivelul statelor membre și după aceea trimiterea acestei informații în formă consolidată către Comisie. În sfârșit, se vorbește aici de cel de-al treilea pachet al Comisiei pentru energie pe piața internă. În încheiere, aș spune că susținem în general această propunere a Comisiei. De asemenea, salutăm faptul că Consiliul European a invitat toți actorii implicați să stabilească mecanisme de prevenire a crizelor de gaze săptămâna trecută și, de asemenea, un regulament al Consiliului ar trebui să fie adoptat cât mai repede cu cu putință. Eu am lucrat împreună cu raportorii din umbră, cu comisia și toate ideile acestora au fost incluse în documentul nostru. Și pentru că vin din domeniul diplomației, cred cu putere că și comisia AFET ar trebui să-și aibă un cuvânt de spus asupra acestui regulament. Și ținând cont de calendarul strâns pe care îl avem, am limitat domeniul de aplicare al amendamentelor și ne-am centrat asupra chestiunilor care sunt de competența comisiei noastre. Însă aș vrea să reamintesc că termenul pentru prezentarea amendamentelor este 11 noiembrie la prânz, la ora 12. Și îi invit pe toți raportorii din umbră să ne întâlnim pe 11 noiembrie la ora 9 dimineață pentru a compara notițele noastre și pentru a facilita adoptarea acestui aviz. Și v-aș ruga, dacă nu puteți fi prezenți, să trimiteți pe cineva în locul dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor la aceste, acest aviz și aș vrea să mulțumesc de asemenea și personalului. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte mult, doamnă raportor, și felicitări pentru primul dintr-o serie, sper, de rapoarte. Ați dovedit că reușiți să faceți față foarte bine. Este un aviz pentru această comisie, așa că strategia dumneavoastră de a vă centra asupra chestiunilor de competența noastră și asupra consumatorilor și protecției drepturilor lor este o strategie foarte adecvată și va avea un impact puternic asupra comisiilor competente de fond. Am pe lista mea domnul Sivici, domnul Triantafilidis, raportorii din umbră. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Schmidt și doamna Gebhardt. Domnul Sivici, vă rog. Să <coughs> kontynuować ten tok rozumowania, który... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mergem, să merg mai departe în direcția raportare și să spun că am avut multe consultări și negocieri. Am ascultat uh, opiniile grupurilor interesate de consumatori și din partea producătorilor și distribuitorilor de gaze. Am a avut contacte foarte bune cu, și cu reprezentanții Comisiei Europene. În mod sigur cunoaștem mai mult despre acest subiect astăzi. Știm care este uh, care sunt punctele comune, dar există anumite uh, direcții în care apar diferențe foarte clare. Aș dori să mă refer la ceea ce tocmai a spus doamna raportor Vreau să vă reamintesc că atunci când am dezbătut prima dată acest subiect, s-a tras concluzia că raportul este important din două motive. În primul rând, furnizarea de gaze naturale este importantă pentru că cererea este în creștere și, în al doilea rând, lipsa unei furnizări adecvate este folosită ca uh, o armă politică. Ne afl- ne, se apropie din nou iarna și din nou apar amenințări voalate. Se vorbește despre o epidemie de gripă și dacă com- combinăm acești factori cu o criză energetică, atunci uh, problema devine destul de gravă. Acum, în legătură cu această propunere, am uh, remarci în legătură cu două amendamente care au fost uh, se și aș dori să continuăm să lucrăm pe aceste amendamente. Amendamentul 3 încearcă să asigure mai bine uh, un consumator protejat. Direcția este una bună, însă nu este suficientă. Cred că trebuie să uh, facem lucrurile mai clare, pentru că definiția va arăta cât de interesați suntem în acest subiect. A doua remarcă este legată de amendamentul 5, Raportorul se referă aici la informarea în legătură cu prețurile. Cred că este o mișcare în direcția cea bună, însă poate nu merge suficient de departe. Acum, dați-mi voie să prezint anumite remarci mai clare care s-ar putea să apară în amendamente clare dacă nu ajungem la un compromis. Haideți să ne uităm la articolul 10, 1, unde se definește o situație de urgență. În propunerea comisiei se spune că o situație de urgență trebuie să fie declarată de mai mult de un stat membru. Și conform discuțiilor pe care le-am avut eu, mi se pare normal ca o situație de urgență să poată fie, să fie declarată de cel puțin un stat membru. Ne putem imagina că un stat are probleme și ca acesta să se aștepte de la cooperare din partea celorlalte state europene. O altă remarcă, articolul 7.5, unde se discută din nou problema prețurilor. Cred că aici apare o diferență clară. Și eu cred în pia- piață. Eu cred că trebuie să lăsăm piața să funcționeze cât de mult putem. Dar în acest punct aș dori să propun următoarea formulare. după formularea care apare acolo, după cum a fost propusă de către comisie, după cuvântul commodity aș adăuga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 aici și dacă mergem mai departe în aceeași direcție, aș dori să propun un amendament la articolul 5D cu următoarea formulare. Paragraph d Information of relevant public service obligation and customers protection such as are defined in Article 3 of Directive 2009 73 c including measures of the member state protecting uh, uh, consumers uh, from excessive price increase. To są trzy ważne dla... Acestea sunt trei amendamente care sunt importante pentru grupul meu politic și care reflectă interesele consumatorilor particulari, cetățenii de rând care se tem în legătură cu furnizarea gazelor. În final, aș dori să propun câteva amendamente minore, în special în ceea ce privește partea inițială. Este un cuvânt magic uh, greu de pronunțat de unele state membre și anume solidaritate. Ar trebui să facem mai multe referiri la solidaritate, în special acolo unde se pot rezolva probleme majore pentru cetățenii noștri care cetățeni trebuie să fie protejați de acest regulament. Eu respect uh, foarte mult voința raportorului, doamnei raportor, ne vom reîntâlni din nou în data de 11 și vom discuta din nou. Uh, acest lucru se va întâmpla peste o săptămână. Eu sunt dispus să continuăm discuția, însă între timp vreau să îmi prezint poziția care coincide cu poziția grupului meu politic. Vă mulțumesc pentru această declarație, domnul Sivici. Cred că trebuie să vă asigurați că amendamentele dumneavoastră vor fi înaintate în mod oficial. Asigurați-vă că le depuneți la timp. Domnul Trandafilidis. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια τόσο για τη δουλειά της αλλά και για τη... Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru bună... Pragmaton. Είχαμε πει ότι τα Am avut ocazia să mă întâlnesc cu doamna raportor și am vorbit despre diferite aspecte în care spuneam că statele trebuie să își poată gestiona resursele energetice. Am mai spus de, asemenea că în perioade de urgență, măsurile luate trebuie să fie de asemenea măsură, măsură încât să se poată reacționa la criză. Nu putem să avem doar răspunsul la nivelul pieței interne. Esențialul este să susținem consumatorul. Și cred că aici este un punct crucial. Noi estimăm că buna funcționare a pieței interne, care s-ar baza doar pe piața internă, și ceea ce apare aici ca ideea de bază, ni se pare o abordare greșită, pentru că experiența ne arată că lipsa unui control duce la probleme și duce la crize pe piață. Piața singură nu poate să gar- garanteze furnizarea. Raportorul vorbește despre protecția clienților și consumatorilor. Nu se menționează controlul prețurilor, însă, și nu se menționează nici liberalizarea acestei piețe. Amendamentele de la punctul 4 spun că piața va fa- se va supune anumitor măsuri în ceea ce privește întreprinderile producătoare și distribuitoare, însă acest lucru nu mi se pare în interesul consumatorilor. Uh, prin urmare, vom depune amendamente care uh, vor reflecta ideile pe care tocmai le-am menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum trecem la alți membri. Îi am pe listă pe domnul Schmidt, doamna Gebhardt și doamna Roitova. Începem cu domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, eu cred că sunt uh, raportor din umbră, este domnul Manders. Însă acest lucru s-a decis ieri seară. Nu v-am... Vreau doar numai să explic de ce intervin în această dezbatere sunteți bineveniți să luați cuvântul. Eh, este și domnul Bilan aici, care este raportor din umbră. Eh, pe spun că și el dorește să fie adăugat pe lista vorbitorilor. Vă mulțumesc eh, că salutați ceea ce intervenția mea, chiar dacă nu știți ceea ce am de gând să spun. De fiecare dată când citesc documente în legătură cu gazele naturale, cred că trebuie să ne gândim și la alte măsuri, uh, surse alternative de energie. Și, de asemenea, trebuie să menționăm gazoducturile din nord și sud. În special, mă interesează Nord Stream, uh, conducta din Marea Baltică. Din punctul meu de vedere, acest proiect este problematic pentru că este vorba de gaze naturale care produc uh, emisii de dioxid de carbon și este vorba de o legătură cu Rusia. Deci, ar trebui să luăm în considerare o formulare care să pro- promoveze surse de energie alternativă. Pentru că sursele de gaze naturale nu vor fi suficiente. Întotdeauna vor exista presiuni politice chiar dacă avem amendamente care spun că trebuie să dăm dovadă de solidaritate și așa mai departe. Bineînțeles că, că sunt de acord cu această opinie, dar cred că trebuie să extindem perspectiva, cel puțin din uh, punctul de vedere al uh, comi- acestei comisii, pentru că trebuie să avem în vedere interesele consumatorului. După cum a spus uh, Cato, de fiecare dată când uh, aud uh, Nord Stream, sper că nu se va îndeplini acest proiect, pentru că e, este rău din toate punctele de vedere. Este vorba de o problemă comunitară și nu o problemă între Rusia și Germania. Vă mulțumesc pentru intervenția Uh, dumneavoastră foarte pasionată și de faptul că ați citat în latină, ceea ce este și mai neobișnuit. Uh, rog acum pe domnul Bilan să intervină, dacă dorește. Nu? Atunci urmează doamna Gebhardt. Sau domnul Manders, care a ajuns și el aici, dar doamna Gebhardt are cuvântul, vă dăm ocazia să vă obișnuiți cu mediul. Ihren britischen Humor doch Mulțumesc, domnule președinte. Îmi place foarte mult umorul britanic. Totdeauna mi-aduceți zâmbetul pe buze, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, uh, doamnei raportor, pentru excelenta uh, activitate. Sunt uh, de acord cu ce spune, deci, din punctul de vedere al grupului nostru, o susține. În această comisie este important să ne amintim că nu vorbim doar de piața internă, ci și de protecția consumatorilor. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim la aprovizionarea cu energie, mai ales cu gaz, ținând cont de faptul că există cetățeni în situație precară. Dosare foarte importante, mai ales pentru aceste persoane. Propunerile de amendamente propuse de domnul Sipieci sunt, după părerea noastră, extrem de importante. Le vom depune uh, la timp util ca să se poată ține cont de ele. În sectorul cu furnizarea gazelor și în alte sectoare comparabile, consider că ideea de servicii universale este importantă. Statul, prin urmare, este responsabil și trebuie să vegheze ca fiecare să poată beneficia de această furnizare, chiar dacă apar probleme, chiar dacă uh, situația este dificilă. Domnul Sibici are dreptate când propune ceea ce propune în definiția de consumator protejat, nu putem urmări textul. Nu e vorba să ne referim la toți consumatorii în mod potențial, ci de a ne concentra asupra persoanelor care sunt într-o situație de precaritate, pentru că sunt persoane cu dizabilități sau uh, că au uh, venituri scăzute sau care locuiesc uh, în regiuni defavorizate din punct de vedere al furnizării. Iată idei foarte clare și de aceea trebuie să definim foarte bine noțiunea. În amendamentul numărul 1, cum spunea și domnul Sibieci, mai ales pentru uh, consumatorii casnici, și alți consumatori protejați, cum sunt spitalele. Iată o propunere a comisiei. Lucrurile se precizează aici, după care se trece la consumatori în general, fără să se pună accent pe prioritatea care ar trebui să fie acordată spitalelor sau școlilor. Mi-e greu să accept acest amendament. Cred că ar trebui să-l justificăm uh, serios, pentru că sub forma aceasta ne este aproape imposibil să susținem. Mulțumesc, domnul Manati, Cescovski, mă întorc la domnul Manders, raportor din umbră de la ALDE și doamna Reutever. Cine mai dorește? Domnul Cescovski. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că va fi ratificat uh, tratatul de la Lisabona, adică în sensul că în zilele care urmează va intra în vigoare. În Polonia și în alte state membre se subliniază ideea de solidaritate în tratat cu privire la sursele de energie acest cuvânt, sunt de acord cu colegul meu polonez că ar trebui să fie inclus acest cuvânt și în interior, dar și în partea mai um, de conținut. Și această opinie ar trebui să fie citită în uh, lumina prevederilor tratatului de la Lisabona. Deci, în opinie, să apară și cuvântul solidaritate. În al doilea rând, mă gândesc la opinia uh, necesității, necesității opiniei din partea Comisiei AFED, pentru că există un impact clar asupra politicii externe. Domnul Schmidt vorbea despre uh, conducte și s-ar putea aborda subiectul în opinie, pentru că nu noi trebuie să vorbim uh, despre aceste subiecte, ci mai degrabă la AFET. Ar trebui să se evalueze și să se discute în acest document. Punctul 3. Deși doamna Canieta, Caniete consider că a făcut o activitate foarte valoroasă, sunt de acord cu doamna Ghepar și cu domnul Șivieț, aș dori să știu de ce s-a înaintat oficial uh, un amendament, pentru că există niște rațiuni pe care nu le cunosc. Și, în final, aș vrea să știu um, care este situația cu schimbul de informații, mai ales în, cu privirea cerinței pentru statele membre de a uh, înainta Comisiei toate schimburile legate cu state terțe și de asemenea de evaluare a respectării cadrului legal legat de piață. De ce să vorbim de impactul asupra dezvoltării, furnizării și sistemului de furnizare de gaz? Cine decide care este impactul. Mi-e teamă că se poate ajunge la ideea că nu este impact suficient. Apoi, evaluare a, a situației de respectare a cadrului legal de piață. Cred că ar trebui formulat mai explicit mai constrângător și în acest sens aș înainta un amendament. Celelalte trei amendamente sunt pentru uh, a susține părerea uh, colegilor mei și ultimul punct al intervenției mele este să explicităm lucrurile și să le facem mai constrângătoare. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, doamnei Caniete pentru uh, activitate. Vorbim de un uh, regulament și mă întrebam dacă s-ar putea să fie să intre în forță mai repede față de directiva de gaz adoptată anul trecut, pentru că încă nu s-a făcut nimic Poate că am uh, putea să adăugăm directiva pe gaz și să o includem în, cumva în acest uh, regulament, astfel încât să poată fi pus în aplicare peste câteva săptămâni după publicări, după publicare. Eu sunt puțin de acord împotriva ce spunea colegul meu Ole în legătură cu Nord Stream, pentru că este o conductă importantă uh, de gaz, dar, pe de altă parte, sunt de acord că trebuie să fie considerat un subiect uh, al Uniunii Europene și nu un subiect strict uh, germano-rus. Am propus amendamente pe ETSO, uh, operatorul sistemului de transmisie european, am discutat uh, anul trecut și la uh, Comisia Industrie și aici că există rețea de gaz în întreaga Europa, iar toate statele membre sunt conectați, toate statele sunt conectate la această rețea statul ar trebui să fie implicat, să se asigure că se rezolvă problema gazului fără să existe și posibilitatea transportului. Iată o situație paradoxală, ajunge la imposibilitatea um, pro, punerii în practică. De aceea ar trebui să vedem care este avantajul um, acestor legături transfrontaliere prin rețea, sistemul de rețea europeană. Să ne asigurăm că toți, furni, toți clienții au acces la sursele de gaz. Am uh, și amendamente, un exemplar, uh, ceea ce am adoptat anul trecut în cadrul directivei pe gaz. Iată, acesta este un uh, regulament. Atunci acesta poate fi pus în aplicare mai ușor în, stare, în statele membre. Directiva durează mai mult. Cred că serviciul juridic ar putea să ne consilieze uh, cum să rezolvăm această distorsiune faptului că vorbim de o directivă adoptată, dar încă ne aplicată și un regulament care va fi adoptat și poate aplicat mai repede. Deci am dorit să aflăm răspunsul de la serviciu juridic. Cred că propunerea este corespunzătoare, bine echilibrată, așa că propun să fie adoptată. Mulțumesc, doamna Reutever și domnul Sivici. Văd că vrea să se întoarcă la cuvânt și domnul Vinua după aceea din partea comisiei. Doamna Reutever, mulțumesc. Domnule. Mulțumesc. Și eu cred că circumstanțele crizelor de gaze, în special anul trecut, fac ca acest regulament să fie cât mai repede implementat. Sunt de acord cu domnul Manders în sensul că există problema aplicării acestei directive și cred că ar trebui să facem o corecție aici și să analizăm mai bine situația. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor și pe raportorii din umbră pentru munca lor excelentă, dar aș vrea să vă pun și o întrebare în legătură cu felul în care s-au formulat mai multe amendamente. amendamente. În acest regulament trebuie să ne adresăm în primul rând Consiliului Comisiei și statelor membre, însă nu știu prea bine dacă nu cumva împovărăm prea mult firmele, companiile, dacă n-ar fi mai bine să formulăm aceste amendamente spunând că statele membre ar trebui să creeze condițiile necesare pentru ca firmele și companiile din domeniul gazelor naturale să reușească să și așa mai departe. Deci nu știu dacă n-ar trebui să utilizăm aceste expresii în textele legislative, în special când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

spatele acestui uh, regulament se află, uh, are de-a face cu acele crize de gaze, care vrem să le rezolvăm pe baza mecanismelor de piață. Atunci când avem flux de gaze care merge dinspre est, spre vest, vest, est, nord, sud, în momentul în care trece prin Uniunea Europeană, este vorba de gaze europene și ar trebui să fie în stare să circule în continuare. Aceasta înseamnă solidaritate europene și avantaj avantajul reprezentat de piața internă. Bineînțeles că există obstacole, cum ar fi, de exemplu, lipsa de, de infrastructură ca să putem uh, transmite gazele dinspre est spre vest, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul crizei din, din luna ianuarie. Deci trebuie să rezolvăm aceste probleme și iată de ce standardul asupra infrastructurii în regulamentul referitor la gaze analizează acest subiect. Există deci un stimulent pentru a promova aceste infrastructuri la nivelul pieței interne și pentru a asigura o mai bună securitate la nivelul pieței interne și acest lucru n-ar trebui să fie uh, lăsat deoparte atunci când statele membre iau măsuri unilaterale, acestea n-ar trebui să aibă întâietate și să fim și foarte atenți când limităm prețurile, pentru că semnalul prețului la gaze este foarte important. Nu e bine să avem nici prețuri excesive, dar există, bineînțeles, un preț uh, pe care trebuie să-l plătești pentru securitatea aprovizionării. Și aceasta ce înseamnă? Că în cazul în care gazele sunt reduse, atunci prețul la gaze va fi mai ridicat. Însă acest lucru probabil se va întâmpla pe o perioadă de timp destul de limitată, astfel încât prețul mediu anual ar putea fi în continuare rezonabil. Însă, dacă analizăm situația, de exemplu, în ianuarie am avut două săptămâni cu criză de gaze, atunci a trebuit să plătim mai mult pentru gaze în Uniunea Europeană timp de două săptămâni în mijlocul iernii, însă acesta este un preț pe care îl putem accepta pentru securitatea aprovizionării, pentru că altfel ar trebui să-i punem pe contribuabil să plătească această diferență pentru a asigura această securitate. Și iată de ce tocmai aici definiția consumatorilor protejați este foarte importantă și ar trebui să fim foarte atenți să nu extindem această definiție la toți consumatorii de gaze. De aceea considerăm că ar trebui să limităm definiția doar la cei care nu au de ales în cazul întreruperii de gaze, n-au posibilitatea să aleagă între gaze și altceva. Acești consumatori sunt cei care trebuie protejați și cu cât am extinde mai mult această definiție la IMM-uri sau la alte entități, cu atât mai mult vom duce la creșterea prețului la gaze. Există deci o legătură directă între domeniul de aplicare a acestei, acestui concept al consumatorului protejat și prețul pe care trebuie să-l plătim. Acestea sunt principalele remarci pe care vroiam să le fac și așteptăm amendamentele dumneavoastră care vor fi foarte importante în cadrul dezbaterii noastre. Bineînțeles, Comisia ITRE este comisia competentă pe fond, dar oricum amendamentele care sunt prezentate sunt foarte utile pentru noi, indiferent de unde vin. Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei raportor, doamnei Calniete, pentru încheierea dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor pentru această dezbatere atât de interesantă și sper să lucrăm în continuare în mod deschis și constructiv cu toți raportorii din umbră pentru a ajunge la un document pe care să-l votăm la începutul lunii decembrie și să fie adoptat de comisie. Pentru cei care nu erau prezenți aici la început, când am făcut prezentarea, aș dori să reamintesc câteva lucruri. Termenul de prezentare a amendamentelor este 11 noiembrie la prânz, la ora 12, și invit pe toți raportorii din umbră să ne întâlnim la aceeași dată, 11 noiembrie, la ora 9 dimineață, pentru a putea compara notițele noastre și pentru a ușura adoptarea avizului de către comisia noastră și să vedem dacă putem ajunge la un compromis. Ce ne așteaptă pe viitor? După cum spuneam la începutul intervenției mele, în ceea ce privește drepturile consumatorilor, ne dăm seama că propunerea actuală ar trebui să fie reformulată și aș dori ca raportorii din umbră să lucreze împreună cu mine pentru a găsi o soluție mai bună. În al doilea rând, definiția consumatorilor protejați. Aceasta este una dintre chestiunile cele mai dezbătute la ora actuală, pentru că există două tendințe aici cei care ar dori să extindă domeniul de aplicare al acestui concept. Însă nouă ne e teamă că dacă facem acest lucru, atunci am ajunge la o definiție în care am include aproape pe toată lumea. Și asta ar însemna că nu putem garanta aprovizionarea cu gaze pentru cei care au cea mai mare nevoie de această aprovizionare. Un al doilea lucru important. Ar trebui ca această definiție să fie identică în toate statele membre. Pentru că altfel am avea multe probleme. Și un ultim element, schimbul de informații. Aceasta este o problemă pentru că statele membre au abordări diferite în ceea ce privește nivelul informației care este trimis la nivelul comisiei. Deci putem discuta pentru a vedea cum putem rezolva această temă cât mai bine. Și, așa cum au arătat și raportorii din umbră, există propuneri în ceea ce privește coerența acestui regulament cu cel de-al treilea pachet al pieței interne. Și eu, în calitate de reprezentant al unei țări Letonia, care este exclusă din uh, uh, aprovizionarea cu gaze europeană din Nord Stream, aș vrea să mulțumesc domnului Schmidt și doamnei Roitova pentru cele ce au spus. Însă îmi dau seama că noi aici ne aflăm în cadrul Comisiei IMCO și că acest regulament nu este o declarație politică. Iată de ce ar trebui să ne concentrăm asupra amendamentelor care sunt de competența noastră exclusivă. Însă, oricum, vreau să vă mulțumesc pentru suportul moral pe care mi l-ați dat și cererea pe care ați făcut-o pentru ca Nord Stream să fie inclus ca o chestiune la nivelul Uniunii Europene și nu ca o chestiune bilaterală UE-Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc! doamna Calniete, pentru munca dumneavoastră. Așteptăm să vedem raportul final și știu că lucrați îndeaproape cu raportorii din umbra. Înainte de a trece la următorul raport, aș vrea să fac câteva comunicări în legătură cu deciziile luate de coordonatori ieri la două ședințe pe care le-am avut. După cum ați observat, dragi colegi, Există o nouă politică a coordonatorilor și anume că vă trimitem imediat după întâlnirile noastre o copie a deciziei coordonatorilor pentru a vedea care a fost munca noastră și care sunt propunerile pe viitor. Și aș vrea să mulțumesc în mod public coordonatorilor pentru că au conlucrat cu mine pentru a face acest lucru. Și am lucrat pe marginea unor rapoarte de inițiativă, seminare, ateliere și așa mai departe pentru a avea o inițiativă cât mai bogată. Din discuțiile de ieri, aș vrea să vă subliniez câteva puncte. Am determinat raportorii pentru patru rapoarte de aviz. În primul rând, în legătură cu descărcarea bugetară, PPE-ul va fi responsabil, un aviz pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. PPU-ul va numi de asemenea raportor. Aviz pentru politica de concurență. Un membru al CRE va fi responsabil. Un aviz pentru o petiție importantă în legătură cu uh, regulile de stabilire în Spania. Este o problemă de piață internă și de concurență. ALDE va conduce acest raport. S-au propus de asemenea delegații din partea acestei comisii pentru alte țări, pentru la anul. Acestea vor fi în Spania, India și într-una din țările ei, probabil Elveția sau Islanda. Am discutat de asemenea cum vom organiza audierea comisarilor Probabil că știți foarte bine că Parlamentul se va implica în curând în acest proces, în audierea comisarilor și cât de important este acest proces. Am făcut câteva propuneri pentru săptămâna viitoare, pentru ateliere și pentru seminare. Și aș vrea să țineți cont în special de data de 17 decembrie, ultima zi de lucru de la Strasburg înaintea Crăciunului, când președinția suedeză dorește să ne facă un raport în legătură cu Consiliul Concurenței. Și cei doi miniștri care au venit aici, domnul Sabuni și doamna Biuni, s-au oferit să participe la o videoconferință cu membrii. Aceasta va fi între orele 10 și 11 pe 17 decembrie dimineața. Sper că cât mai mulți dintre noi să poată participa. Avem o cerere foarte inter- interesantă din partea adunării naționale franceze, care ne cere să organizăm o videoconferință asupra directivei pentru protecția consumatorilor. Vom vedea dacă putem avea tehnologia necesară pentru a organiza această videoconferință. Probabil că vă da- dați seama că foarte mulți vor fi interesați să o urmărească în direct. Sperăm să avem această legătură directă cu adunarea generală adunarea națională franceză și să putem discuta împreună. Încă o dată, comisia noastră va fi un adevărat pionier în, acest privin, în această privință. De asemenea, o chestiune foarte concretă. Coordonatorii discută acum despre procedura și deciziile de comitologie. Și aceasta înseamnă, de fapt, că discută asupra felului în care Comisia delegă competențiile sale prin comisiile specifice. Și una din chestiunile specifice pe care le-am discutat ieri, pentru că Grupul pentru Libertate și Democrație a cerut acest lucru, se referea la achizițiile publice. În acest domeniu există niște limite stabilite pentru aplicarea uh, acestor uh, contracte de achiziții publice care au de-a face cu un acord la nivelul OM, OMC-ului. Aceste limite sunt ajustate, sunt modificate din când în când, ținând cont de activitatea economică și de inflația care se prezintă și aceasta are efect și asupra drepturilor de retragere în acordurile internaționale. Aceste ajustări s-au produs încă din anii 90 și Comisia a făcut o nouă propunere pentru a ajusta aceste limite, un lucru care a fost dezbătut de către Comisia noastră și la nivelul coordonatorilor noi am luat decizia că nu este potrivit să ne opunem acestei decizii a Comisiei. Dacă vreun membru dorește să ia cuvântul pe această temă, vă rog, domnul Salvini. Grazie. Io mi limito a ricordare la richiesta avanzata ieri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să menționez ceea ce a menționat și domnul Schmidt ieri. Nu am răspunsul înaintea votului în legătură cu calculul și estimările uh, scăderilor sau creșterilor diverselor monede. Există o o medie de, un, de 6% care a fost prezentată ieri. Aș dori doar să reiterez acest lucru. Vom face o analiză de la, pentru fiecare monedă. Vreau să menționez acest lucru înainte de vot. I mean, we don't actually need a vote on it because I think it was the... Nu trebuie de fapt să votăm. Voi propune acest lucru coordonatorilor, însă Recomandarea coordonatorilor era să nu ne opunem acestei măsuri și cred că coordonatorii au convenit asupra acestui lucru ieri. Și domnul Messerschmidt a fost de acord, însă îi vom cere comisiei baza de calcul, care va fi trimisă cât de curând posibil. Și bineînțeles că noul proiect de măsură va avea noile praguri, nu doar în euro, ci și în celelalte monede problema care a dat startul a fost uh, în Marea Britanie, că uh, pragul a fost de fapt uh, crescut datorită diferențelor de rată de schimb. Bine, să trecem. Mai am o declarație a președintelui, de fapt. Ieri ieri seara am participat la Comisia de Conciliere asupra ultimului element al pachetului de uh, din pachetul telecomunicații, raportul doamnei Trautmann. Mulți colegi care au lucrat cu mine ca și raportor în ultimul mandat, în uh, legătură cu divers, directiva serviciilor universale, Uh, și vreau să vă spun. Această directivă a Serviciului Universal a fost adoptată de către Consiliu, care mi se pare un, un rezultat crucial pentru consumatori în acest domeniu. În al doilea rând, prin, prin acord unanim al tuturor partidelor politice, în Comisia de Negociere aseară, am convenit un nou amendament care să apere drepturile cetățenilor în locurile unde se poate propune deconectarea de internet, uh, în special în ceea ce privește abuzarea dreptului de autor. Acest amendament include, după cum am convenit cu Consiliu, o garanție a unei proceduri corecte anterioare în legătură cu aceste persoane. Vă veți dați seama că am înregistrat progrese semnificative în negocierile cu Consiliul. Sunt sigur că vreți să susțineți munca acestei comisii în plenarea la sfârșitul lunii. Eu am participat la acest, această comisie de negociere ca membru al grupului meu. Am părăsit clădirea Parlamentului uh, la ora 1 dimineața Așa că sunt puțin obosit astăzi, dar uh, uh, sunt convins că totul a meritat. Să trecem mai departe. Uh, doamna, urmează raportul doamnei Thun und Holstein. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți în primul raport pentru această comisie. Vă dau cuvântul după care avem raportorii din umbră sau reprezentanții lor, doamna Gebhardt, doamna Rule și domnul Biren. Așa încât, doamna Tun, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este vorba de primul meu raport. Tocmai am început și documentele trimise de Comisia Europeană arată că aceste tabele de marcaj uh, comunit pentru piața internă este un nou instrument uh, introdus care conține foarte multe informații în legătură cu implementarea directivelor uh, Uniunii Europene și diversele dispoziții legislative pentru transpunerea lor. Este ca un fel de fotografie a pieței interne. Intenția este să se mențină un deficit de 1% în implementarea directivelor în statele membre și a treia oară s-a reușit acest rezultat. Problema este, constă în diferențele de implementare în diversele statele membre. Variat, variația este de 6%, deci 6% din directive nu sunt implementate în toată Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie urmărit. Obiectivul acestei tabele de marcaj nu este doar să furnizeze informații obiective și clare în legătură cu funcționarea pieței interne și în legătură cu transpunerea directivelor comunitare în statele membre, ci și să semnaleze problemele cu neglijența și anumite provocări care apar în cazul celor care nu au implementat pe deplin directiva și care se regăsesc uh, la coada uh, clasamentului. Deci, acest instrument va aplica și presiune asupra statelor membre. Este un instrument foarte bun pentru conștientizarea părților interesate în legătură cu ceea ce trebuie făcut pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne. Pentru a propune ca anumite schimbări și inovații să fie introduse în aceste tabele de marcaj. În primul rând, aș dori ca Comisia Europeană să ne furnizeze mai multe informații în legătură cu transpunerea acestor directive în convorbirile cu Comisia, ni s-a spus foarte clar că acest document, dacă ar include mai multe informații, nu ar mai fi la fel de clar și la fel de vizibil. Eu cred că avem nevoie de un site internet unde să poate fi prezentate informații mai detaliate pe anumite Uh, domenii. Deci dacă uh, există un interes pentru a avea uh, acces la informații mai aprofundate, poți să poți ai informații în legătură cu calitatea directivei. Este vorba de un site internet, nu este vorba de un document fizic. De asemenea, avem în vedere un serviciu de asistență pentru piața unică, um, care va consta într-un alt site internet care va combina toate serviciile care sunt accesibile public pentru cetățeni, pentru administrația publică și care au scopul să susțină piața internă și implementarea directivelor. Comisia Europeană pregătește două tabele de marcaj generale, una pe bază anuală pentru piața internă și cealaltă este tabela de marcaj pentru piața internă tot o dată pe an. Eu propun ca cele două tabele de marcaj să fie coordonate în ceea ce privește publicarea lor. Atunci ar putea fi prezentate împreună. Am putea să adăugăm și Solvit aici pentru a putea avea o dezbatere în legătură cu cele trei puncte concomitente. Și odată pe an am putea organiza, poate împreună cu Comisia Europeană, o conferință, un forum al pieței interne, de exemplu, care să fie o ocazie pentru uh, un schimb de opinii în legătură cu bunele practici pentru a transpune mai bine directivele la nivel național. Ar putea să implice și alte instituții europene, nu doar Parlamentul și Comisia, și Comitetul Regiunilor și alte instituții. Acest lucru ne va permite să avem o conștientizare mai bună a situației actuale din piața internă, comparând felul în care funcționează piața internă și uh, felul cum putem schimba cel mai bine bune practici. Pentru că aceasta este una dintre cele mai mari realizări ale Europei. De aceea trebuie să ne asigurăm că piața funcționează bine, că directivele sunt implementate corect și trebuie să implicăm și alte instituții, statele membre și să implicăm și personal ca parlamentari. Pentru că se îmbunătățește calitatea de viață a cetățenilor europeni. Eu sunt uh, nouă membra Parlamentului și um, am lucrat pe acest raport cu echipa mea. A fost o experiență extrem de interesantă am avut convorbiri numeroase care au fost extrem de utile. De exemplu, uh, discuțiile cu raportorii din umbră și cu Comisia Europeană, cu secretariatul Comisiei, precum și cu alți colegi care sunt prezenți aici, cu consilierii politici și cu uh, consilierul meu personal, domnul Kainovski. Și sper că tabela de marcaj va continua să fie publicată și că va fi îmbunătățită cu propunerile pe care le-am trimis și cu, că va fi însoțită și de acest forum anual. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Tun. Ați adus câteva puncte foarte noi și interesante pe care vrem, fără îndoială, să le urmărim. Probabil că știți că domnul profesor Monzi a fost uh, numit de către președintele Comisiei să um, conducă o, cercetare pentru relansarea pieței interne. Eu i-am scris domnului profesor Monti, care a fost un comisar foarte activ și foarte respectat. Acesta este dispus să se întâlnească cu membrii comisiei, uh, așa încât vom uh, aranja o asemenea întâlnire uh, și acest raport mi se pare că este extrem de vine la un timp foarte oportun pentru acest studiu. Avem pe lista de vorbitori. S&D, Mr. Leckegaard, Mrs. Rula, Mr. Beelan, you're shadowing as well. So we'll take the shadows, then I have Mr. Deci, eh, raportorii din umbră, după care domnul Schwab și mai este altcineva. Începem cu doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și că ne-ați menționat că domnul Monti a preluat acest, această atribuție în contextul unui, unui raport de inițiativă. Doar vom avea acest raport pentru tabela de marcaj, ci și un raport din proprie inițiativă. Eu sunt raportoare din umbră eu nu sunt aportat din umbră, o reprezint pe doamna Lin, uh, care nu poate fi aici din cauza grevei uh, din sistemul feroviar. Am primit un discurs în limba franceză pe care vi-l voi citi pentru că este cel mai ușor. După care vă voi da un comentariu personal. Deci va fi un discurs în franceză. Mi s-a cerut așadar să spun câteva cuvinte. Domnul Ioan Coc, îi mulțumesc doamnei Tun pentru calitatea raportului său și pentru uh, disponibilitatea sa de a consulta raportor, raportorii din umbră. Uh, ne bucurăm că pentru a treia oară consecutiv deficitul de transpunere a directivelor rămâne sub uh, obiectivul de 1% fixat de șefii de state și de guverne în 2007. Cu toate acestea, uh, nouă state au un coeficient de, trans, de diferența transpunerii prea ridicat și nu au reușit să uh, transpună total cel puțin o directivă al cărei termen de transpunere a expirat acum 2 ani. Există de asemenea și directive transpuse incorrect și deficitul um, ajunge la 1,8%. Există un deficit de transpunere de 0,8%, 13 directive netranspuse, însă Franța respectă acest, uh, aceste angajamente și se plasează pe locul 16. Există 23 de directive transpuse incorrect. Uh, statele membre trebuie să facă mai multe eforturi pentru ca aceste directive să nu fie doar transpuse, ci transpuse bine. Uh, transpunerea incorrectă are și ea un impact negativ asupra funcționării pieței interne. Dacă transpunerea incorrectă a textelor, a directivelor europene poate să aibă un uh, efect negativ, uh, acesta poate să introducă și o incoerență în sistemul legislativ. Nu putem să uh, arătăm cu degetul întotdeauna pe statele membre. Acest, această tabelă de marcaj nu poate să arate și cauzele lipsei de implementare sau deficitului. Trebuie să avem o abordare mai calitativă pentru a identifica motivele datorită cărora statele membre au avut directive în transpunerea unei directive sau alteia. Acest tabel de marca, această tabelă de marcaj nu trebuie să fie doar un instrument de presiune asupra statelor membre, ci și un instrument care să pre- permită o mai bună înțelegere a obstacolelor care au apărut. Trebuie introduși anumiți indicatori care să țină cont de elementele cele mai problematice ale directivelor. Un alt lucru important este că trebuie să căutăm să limităm mai în amonte riscul de deficit de transpunere. Comisia trebuie să însoțească statele membre pe toată perioada de transpunere pentru a Uh, rezolva eventualele obstacole. Atunci când uh, se intervine în procesul de transpunere, uh, intervenția Comisiei poate să fie foarte benefică și prezența sa în raport este una salutară. Se cere o coerență mai bună în Uh, cadrul pieței interne și în, între tabela de marcaj a, a uh, pieței de consum. Acesta a fost uh, textul pe care mi l-a dat colegul meu pentru a-l citi și cred că surprinde exact ceea ce spune doamna Tun în raportul său. Mi se pare important în acest context să avem o interconectare mai bună a acestor instrumente care să ne ajute să promovăm tabela de marcaj și să o dezvoltăm mai mult. Mi se pare o abordare foarte bună și pozitivă, pentru că, în definitiv, aceste tabele de marcaj au fost dezvoltate pentru a rezolva anumite probleme specifice. Noi, de fapt, încercam să ne asigurăm că directivele vor fi transpuse corect și am făcut acest lucru într-o măsură și acum putem să, să mergem mai departe și de, să dezvoltăm mai mult aceste tabele de marcaj. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc și eu, Evelyn. și mulțumim și domnului Noc pentru o analiză foarte uh, perceptivă și îl așteptăm din nou când vor începe din nou trenurile să circule. Sunt sigur că domnul Monti va ține cont de aceste uh, observații și aspectele calitative uh, sunt luate în considerare în munca noastră în legătură cu calificările atunci când vedem că anumite state uh, au probleme în transpunerea acestei directive. Ceea ce duce la semne de întrebare în legătură cu calitatea textului inițial, dacă toate statele membre au probleme. Domnul Leh, urmează domnul Lehegal. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Tun pentru raportul excelent. A fost o plăcere să lucrăm împreună și, de asemenea, dorința de a ne implica pe toți. Raportul este susținut de către noi. Există câteva amendamente și, ca să vorbesc mai clar, voi continua în daneză. Este un raport uh, foarte pertinent pentru că în vreme de criză e nevoie de activitatea noastră, e nevoie de uh, a punerea în aplicare uh, a unui cadru legal bun, dar trebuie să fie implementat corect și la timp dar doamna raportor a menționat de multe ori acest lucru. Am uh, făcut multe progrese în, uh, pe acest drum, dar sunt nouă țări care sunt peste pragul de 1%. Deci mai e loc de îmbunătățire. Sunt trei amendamente pe care le propun în primul rând că avem nevoie de o uh, concentrare mai bună asupra acestui lucru. Dacă vrem să aducem la uh, același nivel uh, clasa, cei mai slabi uh, trebuie să se aducă uh, la nivelul celorlalți. Prin urmare, o versiune mai uh, scurtă și mai plăcută, mai ușor de citit a acestui tabel de marcaj. Deci, Uh, în loc de statisticile foarte aride din prezent, să avem o abordare mai plăcută. Uh, rezultatele să aibă loc, să fie publicate de două ori și să se uh, facă un fel de eveniment mai degrabă decât să se publice. Deci să se arunce o mediatizare, o publicare mai bună. Apoi, cu ce în ceea ce privește uh, competențele și aptitudinile necesare în administrațiile naționale, este clar că la acest nivel este nevoie de o mai bună pregătire în transpunerea uh, achiului. Pe de altă parte, putem să ne bazăm pe cele mai bune practici existente. Uh, cum spunea și doamna Atun, uh, putem să ne folosim uh, de forumul pe piața internă ca uh, loc de schimb de cele mai multe, cele mai bune practici. Acest lucru a avut loc și la nivel ministerial și oficial. De asemenea, uh, ar trebui să fie, să se constituie de niște grupuri de 4, 5, 6 grupuri de țări care să aibă experiențe similară și uh, să nu fie un grup mare, eterogen de țări cu probleme diferite, ci grupuri mai mici cu interese similare. Să schimbe informații pe eh, aspecte tehnice legate de cadrul legal, lucru care implică, de asemenea, Uh, și îmbunătățirea implementării legislației în domeniu. În al patrulea rând, sunt de acord cu ce spune doamna raportor, că e nevoie de mai mulți bani pentru a rezolva. Când ne uităm uh, la uh, rezultatele centrelor Solvit și la experiența suedeză, experiența daneză, avem uh, un birou, dar nimeni nu știe unde e, ce se întâmplă acolo și cred că e interesant uh, această comparație. Uh, deci, mai multe resurse pentru centrele Solvit este important, dar pe lângă bani mai există și problema disponibilității serviciilor cu titlu gratuit. În Danemarca uh, s-a vorbit acest lucru, poate și Comisia ar trebui uh, să facă acest lucru și Comisia. Uh, toate platformele de comunicare mass media, inclusiv internet, ar trebui să fie disponibile publicului. Apoi, amplasarea centrelor uh, Solvit ar trebui să fie clare. În Danemarca Eh, sunt undeva într-un birou eh, obscur, într-un minister. Eh, ei bine, dacă avem un birou, trebuie să fie vizibil. Putem coopera chiar cu organisme legate de industrie. De exemplu, Danxt Industrie este interesat de centrul uh, Solvit. Deci, iată o abordare interesantă și care merită uh, abordată. Apoi, um, calificările cele mai uh, înalte. Rezultatele trebuie să fie cuantificate, măsurate și de aceea ar trebui să se folosească un nou indicator pentru armonizarea totală, armonizarea minimă, astfel încât să se măsoare rezultatele și să identificăm care sunt problemele, de fapt, de ce uh, se ajunge la uh, probleme și de ce sunt uh, țări împreună. De asemenea, de ce nu se rezolvă uneori probleme în unele țări? Care este rădăcina problemei? Care e cauza cum să se ajungă la o informație mai ă, bună, mai de calitate. Apoi cooperarea, mulțumesc pentru cooperarea ă, cu raportorul și cu cei din umbră, mulțumesc, domnul Lochegar, domnul Rulă, ă, domnul Bile, domn, doamna Șvabe și domnul voi fi succintă Susțin acest raport al doamnei Tun, excelent, este complet, conține idei foarte bune, cum ar fi formul pieței interne, care să permită cooperare între diversi parteneri implicați mai mult sau mai puțin în acest subiect. Ce spunea și domnul Luttegard, vă atrag atenția asupra unui alt punct uh, deja atins de domnul președinte. În momentul în care vorbim de transpoziție, trebuie să vorbim și despre legislație. Și adeseori cadrul legal se bazează pe o serie întreagă de premise cu probleme de transpoziție care, de fapt, țin de sau sunt cauzate de probleme de tehnică legislativă. Deci, un uh, studiu de impact uh, cred că ar trebui să reflecte de problemele de transpoziție. Pe baza problemelor din uh, trecut, nu știu, aici mă abțin să mă pronunț. Dacă luăm toate directivele și vedem modul în care au fost transpuse acestea, nu ajungem la o imagine completă. Trebuie să procedăm diferențiat. Există directive care pun probleme specifice, deci trebuie să mergem la rădăcina problemei și care ne va permite după aceea să mergem mai departe. În rest, suntem de acord cu ce spune raportorul. Mulțumesc, doamnă. Spune domnul președinte, cred într-adevăr că ar trebui să facem mai multe în acest sens. Domnul Rigăr. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a începe, mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri cu domnul Monti, care are experiență bogată și joacă un rol important în prezent. De aceea, cred că discuția este foarte interesantă. Mulțumesc și raportoarei, doamnei Tun, pentru deschiderea de care a dat dovadă în momentul în care a lucrat cu noi. Cooperarea pe acest uh, raport ar putea să fie chiar model pentru alți uh, raportori. Ați luat în calcul toate uh, comentariile noastre, tot ce s-a exprimat în decursul tuturor întâlnirilor pe care le-am avut cu dumneavoastră și ați urmărit discuția referitoare la publicarea tabelelor de marcaj în care apare acum într-un moment specific al crizei. În acest sens, chestiunile legate de piața internă eh, capătă o relevanță cu totul specială, lucru care eh, arată că publicarea însăși a tabelului de marcaj este o idee bună obiectivele fixate de către guvern în 2006 și anume de a avea un deficit de transpunere de 1% este un obiectiv care ar trebui să poată fi atins. Azi vedem că doar 9 țări sunt uh, uh, țări care nu au reușit să atingă acest 1%. Uh, sau au depășit 1% și printre acestea se numără și uh, Polonia. Există o fragmentare destul de mare pentru că avem 6% care nu este operațional în cadrul Uniunii. Este o idee bună uh, sincronizarea publicării celor două tabele de marcaj a pieței interne și cel pentru consumatori. publicarea ar trebui să aibă loc în același timp pentru a putea organiza și forumul de piață pentru piață internă menționat de raportoare, care va fi uh, platformă pentru schimb de informații și care va face presiune asupra guvernelor statelor care încă nu reușesc să uh, pună în vigoare, să aplice diversele directive. Cred, de asemenea, că ar trebui să Uh, continuăm presiunile asupra Comisiei pentru ca aceasta să publice informații mai detaliate legate de lacunele, uh, deficiențele statelor membre. Cu ocazia ultimei uh, întâlniri pe care am avut-o, reprezentanții Comisiei au spus că era vorba de un document intern. Sunt de acord cu ce spune raportorul. Informațiile ar trebui să fie mai detaliate, dar și uh, mai eh, la dispoziția cetățenilor, mai ales cu privire la uh, ideile uh, legate de crearea unui site internet, uh, cum s-a spus. În final, există un mecanism foarte bun, încă nu neutilizat suficient, și anume cel al solvitului. Mă număr printre cei care consideră că Solvit are nevoie nu doar de o mai bună finanțare, ci și de o mai bună organizare în unele locuri din uh, Uniunea Europeană nu există suficientă publicitate adusă Solvit. Și acest lucru nu se datorează, nu este cauzat doar din uh, lipsa de finanțare. Încă o dată felicitări, doamna Tun. Mulțumim, domnule domnul Schwab și domnul Barnier. Domnul Schwab, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi uh, succint. Cred că deja toate argumentele au fost prezentate. Îl o felicit pe doamna raportor pentru um, rezultatul excelent. Vedem că noi membri ai comisiei aduc idei noi. Iată, Uh, un lucru excelent, susținem raportul. Pe de o parte, ține de uh, modul în care uh, avem o idee asupra pieței interne și uh, modul în care uh, analizăm transpunerea legislației europene. Vedem că este un dosar complex. Propunerea legată de forum transpunerea directivei pe piața internă este cu siguranță un subiect interesant. Dar uh, procedura de încălcare care ar constitui un criteriu de uh, judecare nu ar fi suficient uh, pentru a vedea ideea, a înțelege mai bine ideea de piață internă. Cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă pentru consumatori, pentru întreprinderi, pentru societăți și să vedem ce e de făcut ca uh, dreptul să funcționeze și piața internă să fie eficientă. Nu e nimic nou, sunt, uh, nu sunt idei noi, dar trebuie să se genereze um, oportunități noi. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Barnier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ideile lui Andreas Schwab, cred că raportul acesta este foarte important din punct de vedere politic. Felicit pe doamna Tun pentru uh, raport, pentru propunerile legate de uh, tabelul de marcaj pentru piața internă pentru consumatori, forumul. Deci îmi dau seama Uh, de dificultățile cu care s-au confruntat țara uh, pe care o reprezint și a îmbunătățit uh, rata de transpunere. Um, deci nu am nicio lecție de dat anul trecut. Știm foarte bine că rata era foarte scăzută chiar și uh, în țara mea uh, din punct de vedere al întârzierilor, dar uh, și din punct de vedere al înțelegerii pe teren, la fața locului. Cred că cheia credibilității, eficienței unei bune transpoziții constă în conlucrarea între Parlament, Comisie și Parlamentele naționale. Cred că ar trebui, în continuarea raportului doamnei Tun să analizăm toate uh, posibilitățile de deschidere care au apărut acum după ratificarea Tratului de la Lisabona, astfel încât să funcționeze cu Parlamentul European și ideile legate de uh, întrunirile în comun. Nu în fiecare săptămână, firește, spuneam și în comisia noastră. Uh, când uh, vorbeam de uh, suveranitate, uh, cu concursul, cu ajutorul Comisiei, um, ar fi bun schimburi de păreri între Parlament și Parlamentele Europene. Aceeași, o aceeași directivă se confruntă cu aceleași probleme de transpunere de la o țară la alta. În cazul acesta trebuie căutată cauza în cadrul comisiei noastre sau poate alte comisii uh, interesate de piețe interne și comisiile specializate din parlamentele naționale ar trebui poate să uh, se creeze un forum, o discuție de uh, analiză. O... Este vorba de crearea unei culturi uh, europene, lucru care ar fi foarte de dorit în continuarea ideii doamnei Tun. Deci mai multe întâlniri între Parlamentul nostru și comisiile specializate din Parlamentele naționale. Well, I'd like to thank uh, all colleagues very much. Mulțumim uh, mult uh, colegilor. Câteva comentarii din partea mea. At, um, these... În primul rând, Vreau să mă spun că proiectul pentru piața unică și de asistența pieței unice la care v-ați referit este în mișcare. Ceea ce privește forumul pentru piața unică, mi s-a reamintit că în comisia anterioară doamna Gebhardt era implicată. Am avut o inițiativă cu doamna de Palacio pentru a promova acest lucru împreună cu comisia și Poate că ar fi bine să ne angajăm cu noua comisie sau cu noul comisar competent pentru a promova formul pentru piața unică comună aici la Parlament. Sunt convins că vă interesează această idee. Și, în sfârșit, în munca mea de a încerca să promovez transpunerea și piața unică, probabil că știți de la grupurile dumneavoastră politice, există două chestiuni în primul rând, în legătură cu directiva recunoașterii calificărilor profesionale care trebuie transpusă și aceasta va fi discutată la ședința plenară din noiembrie cu Consiliul și Comisia. Așa că sper să vă faceți lista de vorbitori din partea grupurilor politice. Și acum, doamna Domnul Malc din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Ar vrea să fac câteva comentarii generale. Dezbaterea a fost foarte interesantă și sunt de acord aproape cu toate punctele care au fost prezentate aici. Am avut o discuție foarte utilă cu doamna raportor pe această temă și am avut idei bune în legătură cu inovațiile pe care le putem aduce în legătură cu tabloul de marcaj al pieții interne și aceasta include și forumul propus de Parlament pentru care dorim să lucrăm. Sunt de acord cu ceea ce au spus parlamentarii în legătură cu aspectul calitativ al pieții interne și al aplicării euro. Acest lucru este foarte important. Și ce înseamnă, de fapt, să analizăm lucrurile înainte, să fim mai degrabă la faza de prevenire decât la cea de uh, tratare și de litigiu permanent cu statele membre atunci când apar probleme. Există trei probleme atunci când se vorbește de aplicarea legii. În primul rând, transpunerea, în al doilea rând, implementarea corectă și uh, al treilea rând, aplicarea corectă la fața locului. Atunci când vorbim despre transpunere, s-a ajuns deja departe și tabloul de marcaj reprezintă un instrument foarte bun. Atunci când ne confruntăm cu provocări importante, ne aflăm în cel de-al doilea sau al treilea nivel în statele membre și atunci când vorbim cu cetățenii și cu companiile, vedem că acolo apar cele mai mari probleme și motivele pentru care apar aceste probleme sunt foarte diferite între diversele state membre. Câteodată e vorba de protecționism, alteori de lipsă de înțelegere din partea statelor membre în legătură cu legislația sau calitatea legislației adoptate. Motivele fiind diverse și realitatea foarte complexă, vroiam să vă atragem atenția asupra recomandării făcute de Comisie în legătură cu parteneriatul cu statele membre, pentru că considerăm că doar în parteneriat cu statele membre putem rezolva toate aceste probleme cu care se confruntă companiile și cetățenii la fața locului și v-aș ruga să analizați cu atenție aceste recomandări, să le urmați, să vedeți felul în care statele membre le aplică împreună cu autoritățile competente la nivel național pentru că într-un astfel de parteneriat putem avea rezultate bune și, într-un anumit sens, Parlamentul ne poate ajuta. În sfârșit, aș vrea să salut susținerea pe care o acordați Solvit. După cum știți, Solvit este un mecanism foarte eficient de rezolvare a conflictelor și litigilor. Avem în jur de o mie de cazuri anual și ținând cont de faptul că Solvit a fost înființat în urmă cu șapte ani, este un rezultat destul de bun. Așa cum spunea domnul Kierkegaard, Solvit este oarecum victima propriului său succes, pentru că există atât de multe cazuri care vin în fața Solvitului și, pe de altă parte, este adevărat că există nevoia întăririi centrelor și birourilor Solvit în anumite state membre atât în ceea ce privește finanțarea, cât și în privește resursele umane acordate. Iar Parlamentul European ar putea contribui pentru întărirea acestor centre ale Solvit în aceste state membre. Mulțumesc! Îmi pare rău că nu v-am prezentat uh, așa cum trebuia la început, nu erați prezent în notițele mele. Doamna Rund, dacă doriți să faceți remarcile de încheiere. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere, au făcut comentarii foarte constructive. Și pot să vă spun că este o experiență pozitivă pentru mine să lucrez în această comisie, să cooperez cu raportorii din umbră și să dezbatem împreună această temă. Și Aștept să văd ce se va întâmpla pe viitor, pentru că avem multe evenimente de organizat, întâlnirea cu profesorul Monti, forumul la Parlamentul European, cooperarea cu Comisia, cu DigiMarket, Market, și sunt convinsă că următorul tablou de marcaj ne va arăta în mod clar rezultatele bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să confirmăm acum calendarul pentru raportul dumneavoastră. Din câte știu eu, marțea viitoare la ora 12 este termenul de prezentare a amendamentelor. Este corect, da? Da? Atunci vom avea o dezbatere a amendamentelor și votul în luna decembrie. S-ar putea ca datele să se schimbe din cauza audierilor organizate pentru comisari și Cred că atunci vom fi la timp pentru raportul domnului Monti. Ce mai important lucru, să țineți cont de termenul de depunere a amendamentelor pe 11 noiembrie la ora 12. Am întârziat un pic, dar doream să avem o dezbatere foarte completă și trecem acum la un schimb de păreri cu raportorul Haide Rule în legătură cu noile evenimente din domeniul achizițiilor publice, și anume a planurilor pe care le avem noi pentru acest raport. Raportorii din umbră, domnul Engu, din partea PPE-ului, doamna Vanier, doamna Gephardt o reprezintă, domnul Kreuzmann, eu sunt raportor din umbră din partea grupului meu, așa că am să-mi aloc ceva timp cu permisiunea dumneavoastră. Domnul Salvini, de asemenea, este prezent. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să indicați secretariatului. Am să dau cuvântul doamnei Rule și vreau să salut pe domnul Vigma, care este prezent aici din partea comisiei. Doamna Rule, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că avem aici uh, prezenți toți raportorii din umbră, pentru că până acum am avut întâlniri bilaterale cu ei, pentru că nu fusese redesemnați în mod oficial. În felul acesta putem pregăti audierea pe această temă pentru luna ianuarie aici, în cadrul comisiei noastre. Iar raportul va fi probabil discutat în plenară în aprilie sau mai. Ținând cont de faptul că acum s-a ratificat deja tratatul de la Lisabona, Probabil că se va vorbi foarte mult despre acest tratat și despre consecințele sale asupra achizițiilor publice, în special în domeniul autoguvernării la nivel municipal și local. De asemenea, în dreptul primar am întărit și mai mult poziția administrațiilor locale și a municipiilor și aceasta va avea și consecințe la nivel legislativ. Înainte, Comisia sublinia importanța integrării statelor membre. Acum se vorbește în același fel despre reprezentanții autorităților locale pentru a putea respecta principiul subsidiarității. Ceea ce este important este să ținem cont de jurisprudența existentă încă din anul 2007, care a clarificat foarte mult cele două domenii. De exemplu, raportul McCarthy sau raportul Weiler ne arată foarte clar că există deficiențe în ceea ce privește siguranța juridică. De exemplu, cazul Hamburg împotriva lui Brabant s-a arătat clar care este interpretarea anumitor criterii, de exemplu criteriul de control. Există autorități locale care pot, exista, pot exercita acest control în mod comun și acest lucru este important pentru cooperarea intermunicipală, să nu există parteneri privați care să fie implicați. Pentru că, până la urmă, ceea ce contează este să se desfășoare bine serviciile de interes general. Raportul doamnei Weiler a fost uh, foarte important în acest sens. Era referitor la acordul de parteneriat public-privat și, de asemenea, este important ce face justiția atunci când există uh, probleme cu cei care participă la licitațiile publice. Avem și clarificări în ceea ce privește concesiunile. Acest lucru se poate discuta în cadrul audierii. Există sentințe în acest caz în legătură cu Eurobasel și într-o altă chestiune din Italia care ne-au arătat foarte clar că Tribunalul de Justiție s-a pronunțat foarte clar în ceea ce privește asumarea riscurilor. Și cred că Punctele cheie în ceea ce privește concesiunile sunt acum clare, ele se supun regulilor generale de piață unică și nu celor de achiziții publice. Iată deci cazuri importante, cele pe care le-am citit și, citat și multe altele pe, când, pe care le-am pregătit pe o listă pentru dumneavoastră și așa numita soft law care a, a reprezentat un punct important în ultima vreme pentru noi. Acum, în ceea ce privește criteriile sociale, există un oarecare deficit. Sper să avem în curând un manual în ceea ce privește uh, achizițiile publice corecte pe viitor. Există multe inițiative din partea Comisiei și în domeniul achizițiilor publice ecologice și cred că ar trebui să dăm un exemplu în acest sens pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Însă, în același timp, e important ca autoritățile locale să aibă o anumită siguranță juridică, pentru că dacă luăm în considerare toate comunicările, toate documentele juridice în care se vorbește despre achizițiile publice ca un, ca un instrument, ne dăm seama că există o anumită nesiguranță juridică. De aceea aș vrea să cer comisiei să își coordoneze mai bine munca în ceea ce privește contractele publice, pentru a stabili niște competențe foarte bine uh, delimitate. Și cred că Departamentul de Piață Internă are un rol important în acest sens. Anumite municipii și autorități locale mi-au comentat că au trebuit să cheltuiască aproape o treime din bugetul lor pentru organizarea acestor achiziții publice. Și costurile pentru municipii, de altfel, sunt în creștere atunci când nu se cunoaște foarte bine care este situația juridică. Iată de ce ar trebui să fie clarificată. Există și câteva probleme în domeniul achizițiilor publice ecologice, așa numitele green procurement, pentru că există foarte multe etichete la nivel național și internațional care duc la o fragmentare a pieței. Un lucru pe care nu ni-l dorim deloc, ci dorim o promovare a inovațiilor și, prin urmare, o armonizare a acestor uh, timbre sau etichete utilizate. O întrebare care se pune aici este ce ar putea aduce Comisia în plus pentru a ajunge la o armonizare chiar la nivel internațional, pentru că am putea vorbi chiar de posibilitatea înființării unor baze de date, unor bănci de date, pentru a putea compara mai bine etichetele sau timbrele existente și pentru a avea o mai mare siguranță juridică. Există deci mai multe criterii pe care ar trebui să le dezbatem și ar trebui să ne adresăm comisiei pentru a avea mai mare transparență și mai multă siguranță juridică în domeniul achizițiilor publice. Iată deci principalele elemente pentru audierea pe care o vom organiza și de asemenea pentru raportul meu. Cred că în felul acesta putem să avem o imagine generală asupra situației actuale. Și un ultim element pe care aș vrea să-l subliniez. În această criză financiară și economică am văzut clar că autoritățile publice pot promova și pot oferi un adevărat stimulent pieței, însă pentru aceasta au nevoie de instrumente foarte simple, siguranță și transparență juridică și tocmai asta trebuie îmbunătățite. Mulțumesc, doamna Rule, pentru prezentarea dumneavoastră globală. Există și alte motive pentru care acest raport este foarte important, bineînțeles. Acum, domnul Engels din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că în sfârșit devine posibil ca toți raportorii din umbră să participe la aceste schimburi de opinii care sunt atât de necesare pentru munca noastră. Dar după afirmațiile doamnei Rule, cred că proiectul de raport este deja pe drumul cel bun, în special în ceea ce privește siguranța juridică. Majoritatea actorilor participanți, indiferent că e vorba de autorități publice sau autorități economice, private care sunt implicate în aceste contracte publice, toată lumea ne-a spus că aceasta este principala problemă la ora actuală și că ei ar dori, în primul rând, să nu facem noi pași legislativi, ci să clarificăm legislația existentă. Și în același timp să generalizăm aplicabilitatea acestei legislații. Aceasta se aplică în foarte multe domenii și are o legătură directă cu așa numitul soft law. Există o serie de linii directoare care n-au legătură directă cu regulile concrete și stricte, dar care au de-a face cu bunele practici ce ar fi de dorit. Pentru că altfel am ajunge în situația în care nimeni n-ar mai înțelege de fapt ce este în joc aici. Mulți reprezentanți ne-au, dus, ne-au zis că s-au închistat practic în anumite practici și în utilizarea anumitor terminologii pentru achizițiile publice ecologice și că aceste terminologii erau aplicate de autoritățile publice fără să se știe prea bine care era semnificația acestora, concepte care au fost preluate imediat de cei care doreau să preia acele contracte astfel încât uh, ambele părți utilizau acele concepte fără să știe niciuna nici cealaltă la ce se referau exact și în felul acesta se obțineau achiziții publice, contracte uh, în domeniul ecologic, fără prea multă logică. Deci, e nevoie de această siguranță juridică. Aceasta este o prioritate pentru abordarea noastră actuală. Sunt absolut de acord cu această atitudine ecologică, cu acest element ecologic pentru a promova creșterea economică și pentru a promova de asemenea IMM-urile care deseori au legătura cu noi și care se pare că nu sunt împotriva întăririi acestei dimensiuni ecologice, ci din potriva ar dori să participe din plin în această nouă abordare, dar pe baza unor reguli clare și identice pentru toată lumea. Pentru această prim, acest prim schimb de opinii, după numirea oficială a raportorilor, cred că este o dezbatere foarte bună și abia aștept să avem întâlnirile între noi și raportorul principal. Mulțumesc! Uh, Dankeschön, uh, uh, Doamna Gebhardt, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele colegei mele, doamna Renie, care nu a putut să fie prezent aici din cauza uh, grevei din domeniul feroviar. Însă colega mea a trimis comentariile în scris. Înainte de a citi textul ei în franceză, aș dori să-i mulțumesc doamnei Rulă pentru abordarea adoptată, pentru că a menționat multe puncte importante care sunt prioritare pentru această audiere și în numele grupului meu politic pot să vă acord susținere și voi vă face tot ce este posibil pentru a vă ajuta. Este o abordare utilă și acum trebuie să colaborăm în contextul tratatului de la Lisabona pentru a se implementa tot ce s-a făcut până acum. Ați menționat autoguvernarea în cazul autorităților locale și procesele de interes public Trebuie să putem rezolva aceste probleme la nivel politic. Dacă aceste puncte sunt puse în, pe prim plan, va trebui să dăm o nouă viață tratatului și abordarea dumneavoastră este una bună. Este important de asemenea să avem o certitudine juridică Există mai multe abordări care par să coexiste în timpul în interiorul comisiei și apelul pe care îl faceți dumneavoastră comisiei este ca raport, ca comisia să respecte legislația și jurisprudența Curții de Justiție. Lucru care mi se pare excelent. Suntem pe mâini foarte bune ca, cu dumneavoastră ca raportor. Uh, acum vă voi citi textul pe care mi l-a dat uh, colega mea. Mulțumim. În legătură cu raportul de inițiativă al doamnei Rure, cu care am găsit o adevărată complementaritate. Știm că raportarea este atașată de criteriile sociale și de mediu este vorba, de fapt, de un, un principiu central la care subscriu și eu. Sunt de acord și cu alte aspecte din acest raport și sper că doamna Rüle și colega mea vor cădea de acord. Mi se pare primordial să ținem cel mai bine cont de necesitățile și specificitățile diverselor teritorii din cele 27 de state membre și ca legislația europeană să nu încerce să armonizeze mai mult decât este necesar în măsura în care regulile comunitare sunt respectate. După dezbatere de, dezbaterea de ieri, vor, vom trebui să adoptăm mm, modalități specifice și întârzierea plăților din partea autorităților publice poate să aibă efecte dezastroase asupra IMM-urilor. În același timp, aceste modalități nu trebuie să creeze taxe suplimentare uh, pentru autoritățile publice, după cum uh, s-a subliniat de asemenea ieri. Există, de asemenea, un principiu care este ține de ținerea, doar în considerare a principiilor generale sociale. Dimensiunea calitativă ar fi dificil, dificil de măsurat și este primordială în acest serviciu și trebuie să fie prioritară. Acestea sunt câteva linii uh, pe care sper că vom mai discuta în elaborarea acestui raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Gebhardt. Domnul Kreutzmann, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ne bucurăm că doamna Rulă se ocupă de această problemă, pentru că știm că există jurisprudență Însă legislația se schimbă și trebuie să facem ceva în legătură cu achizițiile publice. Atunci când vorbim despre achizițiile publice, trebuie să ne asigurăm că va exista competiție corectă între toate companiile în asemenea licitații publice. În mod clar, acest lucru trebuie să ducă la prețuri corecte pentru autorități, trebuie să evităm costuri birocratice foarte ridicate. De asemenea, trebuie să ne gândim la cum putem să folosim mai bine procedurile de uh, licitație electronică în cazul municipalităților și autorităților locale. Mi se pare că există în prin are diferențe foarte mari, pentru că există anumite administrații locale care funcționează foarte bine uh, electronic, dar altele care au rămas în urmă în acest domeniu. Mai există de asemenea și cei care vor să folosească achizițiile publice electronice, dar se confruntă cu probleme de cost. Bineînțeles că aceste costuri trebuie suportate la nivel local, însă trebuie să ne asigurăm că acestea nu vor fi prea ridicate, pentru că altfel aceste costuri vor fi transferate mai departe. Și vom lucra cu doamna Rulă și la discutarea acestor aspecte vom vedea dacă mai vor mai fi și alte idei de inclus în raport. Vă mulțumesc. Uh, voi lua și eu acum cuvântul foarte pe scurt ca raportor din umbră, pentru că uh, am fost foarte implicat în uh, achizițiile publice și mi se pare un aspect crucial al activității noastre în această comisie. Mă bucur că doamna Ruile se ocupă de acest raport pentru că este foarte calificată în acest sens. Sper că în acest fel uh, se va susține activitatea coordonatorilor în următorii câțiva ani, pentru că aceste probleme vor mai apărea. Câteva idei suplimentare din partea mea pe acest subiect care mă interesează foarte mult. Ați menționat mai multe rapoarte din partea colegilor, uh, raportul doamnei Weiler, dar a existat și raportul Harbour în legătură cu achizițiile precompetitive și încurajarea achizițiilor publice să stimuleze inovarea. Vă tachinez puțin pentru că ați uitat acest raport, pentru că ați avut o contribuție foarte importantă la el. Însă în acest moment în care căutăm noi locuri de muncă și în inovare, aceasta este o resursă neexploatată. Deci, voi putea să fac și eu câteva uh, propuneri. Mă alătur și eu uh, comentariilor domnului Kreutzmann și celorlalți colegi în sensul că trebuie susținute IMM-urile. Accesul câteodată la aceste proceduri este destul de dificil în unele state, în statul din care vin eu, de exemplu, și vrem să încurajăm și companiile mici să participe. O altă idee este că nu sunt sigur că ați menționat acest lucru, și anume transpunerea uh, directivei pentru despăgubiri. Aceasta asigură companiile că procesul a fost uh, efectuat în mod corect. Și face parte din acest raport. Punctul meu final reflectă vizita noastră în Suedia recent, unde am vizitat autoritățile de concurență suedeze, care ne-au spus că sunt uh, responsabile și cu achizițiile publice în Suedia, pentru că uh, li se pare că este o parte integrală a menținerii pieții competitive și a încurajării unei alegeri pentru consumatori. Și angajamentul autorităților publice în legătură cu felul în care se implementează achizițiile publice mi se pare de mare interes. Acest raport sper că va fi un fel de cadru pentru activitatea noastră din viitor și am căzut de acord să avem o audiere publică ce ne va da ocazia să parcurgem toate ideile importante. Aceasta este ultima mea contribuție ca raportor din umbră. Uh, acum uh, urmează doamna Schwab și după aceea domnul Weiler. Doamna Weiler doamna Schwab, doamna Weiler și după aceea domnul Bibler. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la ceea ce s-a spus deja, pentru că doamna Rüle ne-a prezentat un plan de, plan de lucru foarte clar. Am discutat acest raport la nivelul coordonatorilor și în odată cu tratatul de la Lisabona, vor apărea câteva inovații pe care trebuie să le privim în detaliu. Aș dori să pun accentul pe câteva puncte, pentru că s-a spus deja foarte mult. Există o decizie a Curții de Justiție a statului german împotriva Ham, orașului Hamburg și dacă privim jurisprudența, poate să existe o interpretare mai clară. Atunci când autoritățile nu prea pot să prevadă care vor fi activitățile în anumite domenii. Va trebui să examinăm aceste decizie în special și să vedem cum susține piața internă. În al doilea rând, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Rule, că la nivelul autorităților locale se pot stabili condițiile și circumstanțele în așa fel încât atunci când se ajunge la momentul implementării, aceasta, aceasta se poate fi făcută corect. Uh, s-a spus că 20% din costuri sunt uh, pentru consiliere juridică, nu pentru că neapărat pentru că legislația ar fi prea stufoasă, ci pentru că nu există încă uh, suficiente date și suficient know-how în legătură cu acest domeniu. De asemenea, autoritățile trebuie să fie informate în legătură cu această legislație pentru a nu mai fi nevoite să cheltuiască aceste sume în viitor. Bineînțeles, acest lucru ține și de condițiile și criteriile uh, care țin de dimensiunea socială a achizițiilor publice și sentința Rufert a fost uh, criticată de mai multe ori în acest sens uneori asemenea criterii sociale pot să fie incluse în uh, procedura de licitație a achizițiilor publice. Există anumite cereri în legătură cu salariile minime în unele state membre care trebuie să fie respectate, însă nu știu dacă companiile din alte state membre pot să introducă cerințe care să meargă mai departe, dacă acest lucru se va potrivi cu regulile pieței interne. Aceste elemente ar putea duce la o discuție foarte interesantă pentru a putea să încheiem acest raport uh, anul viitor. Doamna Mann? Ja, <clears throat> Frau Rühle, Sie können sich vorstellen, dass ich... Äh, puteți să vă gândiți și puteți fi sigură că uh, sunt de acord uh, cu dumneavoastră. Doamna Gebers a spus deja acest lucru. Ați primit deja din partea grupului nostru uh, cale liberă. Revin acum asupra ce spunea domnul Schwab directivele europene nu aduc după ele neapărat uh, o suplimentare a costurilor care să nu poată fi suportată la nivel uh, național de către guverne, indiferent despre ce uh, domeniu este vorba. Cred că la nivel național uh, trebuie să simplificăm directivele, instrucțiunile pe care le trimitem uh, pentru a fi mai bine înțelese de către funcționari și mai ales de către cei noi. La nivel național, în Germania sau în alte eh, state, în Italia, în Franța, de exemplu, E păcat, cred, că jurisprudența aduce atâtea perturbări. Ar trebui să prevenim problemele care ar putea să apară, iar uh, experții din parlamentele naționale care se ocupă de uh, dreptul uh, achizițiilor publice ar trebui să discute uh, pentru a vedea care sunt uh, problemele concrete referitoare la achiziții publice. Am uitat să dăm cuvântul uh, prietenului nostru din grup, foarte simpatic, și care se ocupă de directiva esențială uh, în uh, această dezbatere. Doamna Rule, în primele momente am vorbit de criterii ecologice, dar să nu uităm să ne gândim și la celelalte 10 criterii menționate în directive. Sigur, criteriile sociale și ecologice sunt cele mai interesante, dar să nu lăsăm totuși la o parte celelalte criterii care sunt totuși importante. Apoi, în ce privește dialogul în cadrul uh, concurenței, e vorba de un oraș, uh, dar ar fi interesant să vedem ce se întâmplă într-un asemenea proiect. Am susținut ideea unui dialog în cadrul de competiție, de concurență. Rămâne de văzut dacă funcționează. Ne-am dori ca populația să aibă o voce mai puternică, pentru că de cele mai multe ori uh, deciziile sunt luate de o elită foarte uh, puțin numeroasă, 3-4 persoane. Curbie Torbi, comisia a anunțat în mass media că a simplificat dreptul uh, achizițiilor publice. Inițiativele au dus la ceva, este un lucru pozitiv, o trambulină pentru viitor, Vedem că sunt foarte multe lucruri încă de făcut, nu reluăm totul în cadrul raportului, ci să cuprindem unele elemente, de exemplu, într-un manual. Mulțumesc, doamna Vaile, pentru angajamentul pe care îl dovediți în acest proces. Avem o listă lungă. Domnul Wittner, din partea comisiei, vă rog frumos, foarte pe scurt, Vom avea timp pentru intrat în detalii cu alte ocazii și după aceea o rog pe doamna Râle pentru uh, concluzie, pentru că așteptăm următorul raport. Mulțumesc, domnul președinte uh, spune Comisia. Raportul se concentrează pe două chestiuni uh, principale. Pe de o parte, coerența în uh, legătura dintre achizițiile publice și alte politici, cum ar fi inovație social și de mediu. Una dintre chestiunile importante este că știm că multe inițiative, nu doar de la DG Piață, Market, ci și de la alte um, DG-uri, este uh, ca posibil DG Market să creeze, să uh, producă un document care să fie sub formă de ghid uh, general pentru autoritățile contractante, astfel încât să nu mai fie loc de confuzii. Un alt lucru important, jurisprudența care se dezvoltă mai ales în cadrul parteneriatului uh, public-public. Uh, analizăm această jurisprudență și încercăm să ajungem la o interpretare care sperăm să lămurească uh, autoritățile contractante. Iată, acestea sunt uh, chestiunile care ne preocupă și ne dovedim, promitem toată cooperarea. Mulțumim comisiei, spune domnul președinte. Așteptăm să lucrăm pe această propunere. Doamnă Râle comentarii în final și eu voi fi foarte succintă. Pe scurt, prin urmare, am patru pagini pentru raportorii fictivi de delimitare a cadrului. În patru pagini nu se poate spune mult, mai ales într-un domeniu ca al nostru, deci mă voi concentra pe punctele esențiale. În primul rând, audierile o primă etapă foarte importantă cu privire la directiva pe eh, recuperare. Nu, la recurs, eh, nu voi cita, eh, încă nu am ajuns la termen. Deci termenul de uh, intrare în vigoare nu s-a scurs, deci nu mă pot pronunța. Mă voi concentra pe cele două puncte evocate de comisie, dar vom mai discuta cu raportorii fictivi. Oricum, împreună vom pregăti audierea din ianuarie. Voi avea un proiect de raport concret și dumneavoastră veți propune uh, eh, propuneri de amendament. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Confirm că, conform uh, planificării, uh, audierea va avea loc pe 25 sau 26 ianuarie. Rămâne de văzut care este data cea mai convenabilă. Mulțumim foarte mult pentru acest raport. Trecem la punctul final al acestei întruniri. Este un dosar important la Comisia de Mediu și anume uh, comercializarea, introducerea pe piață și comercializarea produselor biocide. Bine ați venit raportorului, da, doamna uh, Sartori, care uh, întocmește acum un proiect de aviz, un raport de aviz. Chestiunea principală pe agenda mm, ar fi să cerem comisiei uh, să ne prezinte un rezultat al evaluării de impact este un lucru obișnuit în comisia noastră și, de asemenea, sugestii din partea doamnei Sartori. Așa că propun să dăm cuvântul uh, comisiei pentru rezultatul evaluării de impact și după aceea să-i dăm cuvântul raportorului. Uh, doamna Chantal Perenci uh, din partea legii uh, Envim, care a pregătit această evaluare de impact. Avem un rezumat de 5 pagini, dar uh, evaluarea întreagă de impact are cam 80 de pagini și vă este la dispoziție în engleză. Așa că trebuie să ne referim uh, la aceste date. Mă bucur să dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă numesc Plici, deci uh, ați reușit să-mi pronunțați numele aproape bine. Mulțumesc, de asemenea, doamnei Sartori, care și-a Uh, exprimat avizul pe această propunere importantă și mă bucur de asemenea să o văd uh, și pe doamna Crista Clas. Aș vrea să vă prezint pe scurt uh, propunerea care explică de fapt valoarea de impact. În primul rând să nu uităm că avem o directivă care este în vigoare deja de 8 ani cu punere în aplicare parțial corectă sau uh, satisfăcătoare și în parte chiar dezamăgitoare și incorrectă. Obiectivele de mediu și de sănătate au uh, ajutat unele dintre substanțele periculoase au fost retrase de pe piață. Știm mult mai bine care sunt produsele sau substanțele biocide care sunt prezente pe piață, lucru care nu era uh, cazul înainte, dar unele statele membre nu aveau uh, niciun fel de cadru legal. Deci vedem că uh, directiva a avut efecte pozitive dar în același timp am recunoscut uh, multă lipsă de eficiență, costuri prea mari, mai ales din cauza că multe dintre companiile prezente pe piață, mai ales cele care produc produse, deci produse biocide finale, sunt IMM-uri, deci formulatorii. Iar uh, cei care produc substanțele active inițiale sunt, de fapt, niște companii mult mai mari. Și vrem să ținem cont de toate aceste costuri ridicate, um, să eficientizăm cadrul legal uh, european pentru a proteja mediul, dar și pentru a ajuta industria și a uh, pune pe piață a introduce pe piață um, substanțe, produse sigure și uh, bune. Trebuie să reducem costurile, uh, de exemplu, pe cererile de data, absența de date obligatorii de uh, comunicare și, de asemenea, impactul IMM-urilor. De asemenea, îmbunătățirea uh, Uh, continuă în uh, bucle, găurile care există în prezența directivă, lucruri care au fost subliniate acum un an, un an jumătate și care constau în următoarele. În momentul în care avem un uh, produs destinat uh, cu consumului, care a fost tratat cu produse, substanțe biocide, pe piața internă se pot lansa aceste produse de consum doar dacă substanțele biocide sunt aprobate. Dar dacă acestea sunt importate pe piața europeană, deocamdată nu există mijloace de control. Au fost una sau două uh, uh cazuri uh, de uh, canapele și, mi se pare, și încălțăminte în uh, care conțineau substanțe uh, interzise pe piața europeană, care au cauzat uh, fătămări ale consumatorilor și mulți consumatori au trebuit să fie spitalizați în Franța, în Marea Britanie, din cauza acestor substanțe antimucegai. Iată una dintre obiective, un exemplu în care în noua propunere încercăm să protejăm și sănătatea ehm, pe lângă eh, mediu. Un alt obiectiv eh, de reducere a costurilor, evaluarea de impact a eh, arătat că în toate țărurile ducem la un, o reducere a costului, mai puțin în cazul articolelor tratate, prelucrate, unde e nevoie de o prevedere suplimentare de etichetare a celor uh, produse că au fost tratate cu substanțe sau produse biocide. Prin urmare, Uh, vedem uh, nevoia de conștientizare, pentru că pot duce la alergii, mai ales în cazul canapelelor și încălțămintei, nu era vorba de energie doar, era vorba de substanțe chiar foarte periculoase. Oricine uh, purta respectiva încălțăminte sau stătea pe canapea era afectat. Iată câteva considerente. Pe de altă parte, reducerea costurilor în, pentru o mai mare eficientizare. Trei exemple. Primul exemplu ar fi o mai eh, explicită detaliere a procedurilor eh, și eh, termene mai clar explicate. Un exemplu clar din directivă, nu există termen ca statele membre să aprobe produsul final. Deci dacă compania oferă toate informațiile necesare și face evaluarea de risc, totuși compania nu va ști când îi va fi aprobat produsul, lucru care nu este um, bun nici din punct de vedere al eficienței administrative, dar nici pentru industrie, văzând strategia de uh, piață și nici pentru cercetare, care nu are idee când uh, se termină respectivul termen. Dar uh, nu intru în detalii acum. Există un sistem care vizează o eficientizare mai bună și anume sistemul de centralizare pentru autorizarea produselor, certificarea produselor. Avem un sistem paralel. Unul în care uh, există organisme de certificare naționale, dar, de asemenea, există și posibilitatea Uh, pentru produse cu risc uh, mai mic să intre într-o uh, procedură um, centralizată, iar Institutul de la Helsinki deja se ocupă de acest lucru pentru produse chimice, lucru care poate eficientiza foarte mult procesul. Certificarea de la nivel național um, grăbește sistemul de multe ori se limitează la produse eh, cu risc mic. Eh, de asemenea, încurajează ehm, companiile mici să opteze pentru eh, produse inovative și, de asemenea, să impună toate produsele care conțin substanțele noi care vor fi introduse în viitor pe piață. un alt element de mare importanță, dat fiindcă permitem uh, statelor membre să aprobe produse la nivel național, am uh, întărit procesul de recunoaștere reciprocă, astfel încât companiile să poată profita de piața internă. Cu alte cuvinte, dacă un stat membru certifică un produs biocid uh, și alt uh, stat membru uh, va certifica acest lucru, cu excepția momentului în care există uh, rațiuni clare. Cred că este momentul să facem diferența între utilizarea pesticidelor și substanțelor biocide. La insecticide avem o piață foarte diversă de la dezinfectanți uh, până la uh, uleiuri esențiale. Deci vedem că piața este mult mai deschisă uh, industriei, deși în unele cazuri vorbim de ierbicide uh, care se utilizează în parcuri sau oraș, orașe, totuși e vorba mai mult de produse industriale în care caracterizarea specifică este locală, este mai mică decât în uh, cazul produselor biocide. De aceea am întărit uh, procesul de recunoaștere uh, reciprocă care duce la o scădere a costurilor în consecință. Sigur că mai sunt și alte exemple de reducere a costurilor, obligativitatea comunicării datelor legate de vertebrate animale, Apoi am îmbunătățit cerințele legate de uh, date, impunând statelor membre uh, să se asigure că atunci când un stat membru are un dosar, nu de fiecare dată se cer toate datele, dacă produsul nu cere acest lucru. Deocamdată, uh, abordarea de risc scăzut din directivă nu a funcționat când de fapt acest lucru ar trebui să uh, aibă, să mm, ușureze uh, puțin procesul. Nu avem decât uh, opt exemple de aprobare în cadrul acestui sistem light. De asemenea, se propune o structură armonizată pentru tarifele, pe de o parte, la nivel național, care să fie structurate și apoi pentru procedurile centralizate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice trebuie să treacă prin comitologie cu un, o reglementare care să stabilească tarifele. Și în propunere există uh, scris uh, propunere pentru tarifele pentru IMM-uri. În final, să închei am transformat textul dintr-o directivă într-un regulament, astfel încât să nu mai fie nevoie de perioadă de tranziție, dar mai ales pentru a reduce povara administrativă. Și un lucru mai important pentru a asigura o aplicare uh, uniformă a termenilor și prevederilor din punct de vedere al definițiilor, a uh, termenelor, astfel încât companiile să se bucure cât se poate de mult de o piață internă comună. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! A fost o prezentare foarte utilă pentru noi. Singurul comentariu pe care l-aș putea face este că rezumatul pe care l-ați făcut nu reprezintă exact uh, prezentarea pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră. Și dacă citim studiul de impact pe care l-ați făcut, nu e foarte clar din uh, prezentarea dumneavoastră care sunt opțiunile pe care le-ați ales. Și acum, când uh, citim directiva, știu că acest lucru este clar, opțiunile sunt mai clare. În ceea ce privește tabelul de date pe pagina 48 este foarte util pentru noi. Aceasta ne prezintă foarte bine anunțul în ceea ce privește economiile care se pot face și de unde provin și aceasta este foarte util pentru a vedea care este echilibrul de costuri despre care vorbeați. Însă, în general, cred că ar fi mai bine ca studiul de impact să fie mai vizibil și aceasta va duce la o îmbunătățire a rezumatelor care ne sunt prezentate. Așa că vom putea profita de toate detaliile care există. Și acum, acesta era doar o, o notă tehnică. Acum vreau să dau cuvântul fie doamnei Clas, fie doamnei Sartori. Nu știu cine dorește să ia cuvântul. Doamna Sartori, care este raportorul nostru. Grazie, Presidente alcuni, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva remarci față de conținut. În primul rând, pot să spun că sunt foarte mulțumită pentru că, așa cum a spus și reprezentantul Comisiei, vom putea avea în sfârșit un instrument juridic eficient, și anume acest regulament. Cred că am constatat și în trecut că aveam instrumentul juridic cel mai potrivit, pentru că el se poate aplica în mod direct de către statele membre și aceasta va putea permite să depășim o serie de obstacole cu care ne-am confruntat până acum. Deci acesta este un prim motiv pentru a fi mulțumiți. În al doilea rând, vroiam să reamintesc, așa cum reamintise și președintele în scrisoarea adresată conferinței președinților în luna iulie, vreau să vă reamintesc problema diviziunii de competențe în acest regulament, pentru că în anumite capitole ar trebui ca acestea să fie analizate în mod exclusiv. Însă, deocamdată nu știm cu precizie care este rezultatul negocierilor pe care le-am avut cu Comisia ENVI. Și pot să spun acum în prezența doamnei Clas că suntem absolut de acord, eu și doamna Clas, în ceea ce privește nevoia de a lucra și mai mult la acest dosar. Am discutat deja despre această temă, bineînțeles vom relua detaliile, în special cele referitoare la împărțirea competențelor. Și săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou. Acum, în ceea ce privește conținutul acestei propuneri, menținem practic structura directivei din 1988, uh, iar în ansamblu cred că această nouă propunere face să clarifice anumite puncte ale directivei. Cred însă că anumite aspecte ar trebui în continuare dezbătute. Și poate ar trebui să modificăm un pic textul în legătură cu anumite elemente. În primul rând, în ceea ce privește criteriile de excluziune. Cred că criteriile pentru principiile active, așa cum au fost definite ele în articolul 5 al acestui proiect, cred că ar trebui dată o mai bună definiție pentru a putea atinge obiectivele prevăzute. Avem nevoie de mai multe garanții pentru o funcționare corectă a pieții interne și, în același timp, ar trebui să garantăm un nivel crescut de protecția sănătății umane, animale și, în general, a mediului. În al doilea rând, în ceea ce privește autorizația comunitară, în propunere se prevede în plus și procedura comunitară, procedura centralizată, pe care o salut. Pentru că am senzația că în felul acesta am putea avea un sistem mult mai rapid, ținând cont de faptul că în cadrul acestui proces am prevăzut și consultarea cu celelalte state membre iar procedura prevăzută înainte era mult mai lentă și mai complexă. Și înțeleg foarte bine de ce Comisia a prevăzut această propunere, însă cred că ar trebui totuși să ne gândim și la extinderea domeniului de aplicare pentru alte categorii. Bineînțeles, acest lucru se poate face în mod progresiv, dar în orice caz va trebui să se facă înaintea anului 2023. Iar textul actual, sincer să fiu, uh, mi se pare că nu este prea ambițios. Un al treilea punct. Cercetarea și inovarea. Și noi dorim să subliniem importanța promovării cercetării și a inovării așa cum se arată în acest regulament, însă pe de altă parte, la articolul 46 există o definiție a ceea ce se poate face în ceea ce privește experimente și teste. Și vreau să spun că acest punct este foarte delicat pentru toate sectoarele implicate. Dar aceasta are legătură în principal cu costul final al procedurilor implicate ci dacă ținem cont de regulile pe care le aplicăm întotdeauna atunci când vorbim de cercetare, dezvoltare, inovare și, și teste în general, ar trebui, bineînțeles, să încercăm să reducem la maxim costurile. Dacă vedem care este contextul actual, am putea ajunge la un fenomen de descurajare a cercetării și există, pe de altă parte, un pericol pentru sănătatea umană și animală, pentru că în felul acesta organismele s-ar putea adapta mult mai rapid și ar putea deveni mai rezistente la biocide, în timp ce noi nu am avea tehnologia necesară pentru a face progrese mai rapide. În al patrulea rând, cred că ar trebui să precizăm mai mult conceptul de formulare de cazuri și de comercializare a produselor. Definiția nu este foarte clară pentru un produs sau o formulă care sunt deja utilizate. Nu știm dacă există o modificare a principiului activ pentru un produs deja existent dacă procedura care este urmată este cea actuală sau alta. Iată de ce aici ar trebui făcută o clarificare pentru a defini cazurile care nu sunt acoperite de propunerea actuală. Referitor la recunoașterea reciprocă. Bineînțeles că noua propunere duce la o gestiune mai bună, Însă, principalul obstacol pe care îl văd aici este lipsa de experiență pe care o avem în aplicarea acestui principiu. Pentru că până acum nu s-a aplicat practic niciun procedeu de recunoaștere reciprocă. Și mă întreb dacă n-ar trebui să includem prevederi mai detaliate pentru a încuraja această practică. Și o altă categorie care ar trebui definită mai bine este cea a biocidelor de risc scăzut. Există definiții la articolul 3 și 17 în care se prevăd criteriile pe care trebuie să le îndeplinească aceste produse. Însă, cred că ar trebui să definim mai bine acea expunere neglijabilă și utilizarea comună pentru a putea interpreta acest articol. Referitor la articolele tratate, extinderea câmpului de aplicare, ar trebui să justificăm revizuirea acesteia. pot să spun că sunt foarte mulțumită că acest domeniu a fost inclus, inclusiv la articolul 47, unde se prevede etichetarea articolelor respective și se preiau anumite cerințe care sunt prevăzute pentru anumite produse și care se regăsesc la articolul 58. Eu sunt absolut de acord cu nevoia de a avea o trasabilitate pentru aceste produse, în special atunci când ele sunt importate. Și acum trecem la evaluarea comparativă pentru reînnoirea autorizațiilor. Atunci când vom fi trecut deja prin mai multă experiență, va trebui să revizuim acest procedeu pe viitor. Mai rămâne aici chestiunea legată de felul în care configurăm sistemul de autorizații substanțele, principiile active pentru biocide. Bineînțeles că va trebui să prevedem timpul necesar pentru elaborarea formulelor chimice înainte de autorizația acestora. Și toți cei implicați în acest proces pot aștepta decizia autorităților. Se vorbește aici despre așa numiții free writers. Și ar trebui ca aceștia să nu fie afectați de aceste dispoziții prevăzute în regulament. E vorba în special de IMM-uri și IMM-urile sunt tocmai entitățile pe care Europa dorește să le protejeze. În ceea ce privește calendarul, pe 25-26 ianuarie există un schimb de păreri cu prezentarea avizului. Termenul pentru prezentarea amendamentelor este pe 26 februarie. Și ținând cont de articolul 50, în conformitate cu cooperarea între comisii, aceste date ar putea fi modificate în funcție de ceea ce vom stabili cu colega noastră, doamna Clas. Mulțumesc foarte mult, doamna Sartori, pentru analiza dumneavoastră completă. Vă putem da undă verde pentru a ajunge la un acord în toate aceste domenii. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu studiul de impact și cu schimbările în ceea ce privește autorizațiile și a, a chestiunilor care au fost prezentate de comisie și pe care doamna Cuneva le consideră ca fiind foarte importante și anume în ceea ce privește supravegherea pieței. Comisia noastră este foarte conștientă de acest lucru și de asemenea în ceea ce privește principiul recunoașterii reciproce, care bineînțeles vor fi incluse în acest raport. Vom avea o discuție generală și pe baza studiului de impact al Comisiei. Vreau să văd dacă raportorii din umbră sunt aici prezenți. Doamna Gebhardt, domnul Bușoi nu este aici, domnul Crauțe, doamna Rule. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Domnul Fox este de asemenea aici. Doamna Sardini nu este prezentă. Domnul Barnier probabil că va dori și dânsul să ia cuvântul. Dacă puteți să faceți comentarii foarte succinte pentru ca după aceea comisia să răspundă. Și doamna Clas, bineînțeles, vă rog să mă scuzați că am pierdut din vedere prezentarea dumneavoastră. Am să vă dau cuvântul imediat și după aceea vom face turul raportorilor din umbră. Doar dacă nu doriți să luați cuvântul la sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă pentru că doamna Sartori a vorbit deja despre toate chestiunile implicate în ceea ce privește costurile acestei propuneri. Am vorbit deja la Comisia ENVI, am dezbătut acest lucru ieri și situația este destul de grea pentru că aici nu putem da dovadă de eurocentrism în sensul monetar al termenului, pentru că nu e vorba doar de o chestiune de euro, e vorba de avantaje pentru sistemul de sănătate, pentru mediu și așa mai departe. Deci va trebui să redezbatem acest punct și cred că nu e util să revedem toate dispozițiile în cele două comisii. Ar fi util să avem o întâlnire între noi și cred oricum că pentru acest dosar e nevoie de o cooperare bună pentru a ajunge la rezultate pe măsură. Aș vrea acum să subliniez câteva puncte și sunt convinsă că colegii din grup vor reveni asupra acestora. În ceea ce privește studiul de impact al Comisiei, Acolo regăsim o serie de costuri costuri foarte variate, între 200 și 600 de milioane de euro și aceasta ne arată că este foarte greu să evaluăm, aproape imposibil să evaluăm costurile. Comisia ne spune că am putea face economii, pe de altă parte, e adevărat, dar ar trebui să ne și argumenteze această afirmație pe care o facem. Cred că e bine să dispunem de aceste informații, dar ar trebui să spunem în același timp că datele care vin din partea țărilor terțe ar trebui să fie tratate în conformitate cu dreptul european. Însă nu știu dacă aceasta ar trebui să ajungă până la indicarea oricărei urme de biocid utilizată pentru toate produsele. Trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce ajunge pe piață este controlat în conformitate cu regulile pieții europene. Să garantăm în felul acesta securitatea consumatorilor, pentru că despre asta este vorba. S-a vorbit de asemenea despre directiva RICI, este într-adevăr vorba de un regulament care a fost creat în cadrul RICI și aici am constatat că există probleme de implementare a legislației care se aplică produselor chimice. Și aici aș vrea să mă adresez Comisiei, pentru că este de competența Comisiei să dezbată această chestiune cu toți actorii implicați pentru a ajunge la cea mai bună procedură pentru a face economii și în special să fie una care să poată fi gestionată. Comisia ne propune acum o autorizație unică pentru produsele cu risc scăzut. Și într-adevăr aici vreau să pun degetul pe rană, pentru că dumneavoastră vreți să faceți diferența între un produs cu risc scăzut și un produs cu risc ridicat. Și cred că cu un sistem de recunoaștere reciproc am putea lucra mai bine împreună, acesta ar putea fi un prim pas înainte, însă obiectivul principal pentru noi este acela de a aplica standarde și norme identice peste tot în toată Uniunea Europeană. Și în felul acesta am putea depăși această problemă. Eu, de exemplu, când mă duc în Italia pentru a-mi petrece acolo vacanța și îmi iau o substanță împotriva țânțarilor, îmi imaginez că acea substanță corespunde normelor aplicate în Uniunea Europeană pentru acel produs. În fine, vreau să spun că Aș dori să lucrăm foarte bine și pe viitor pentru a depăși această etapă. Vă mulțumesc, doamna Clas, pentru munca dumneavoastră în acest proiect. Există foarte multe implicații pentru piața internă, bineînțeles, și sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește estimările financiare. Așteptăm să vedem rezultatul studiului de impact, pentru că Comisia a vorbit de niște economii administrative, să vedem însă cum pot fi făcute acestea. E adevărat însă, cum spuneați, că există și probleme pentru consumatori care sunt greu de evaluat din punctul de vedere al costurilor. Și în ceea ce privește tratarea materialelor, care se pare că este punctul cel mai costisitor, acesta este acoperit de un alineat uh, foarte mic și aici există o serie de probleme de etichetare care oricum sunt incluse în cadrul comisiei noastre în uh, raportul referitor la etichetarea produselor textile. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră pentru a avea câteva remarci din partea lor. Doamna Gebhardt, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu sunt, de fapt, raportare din umbră pe acest raport. Sau sunt, de fapt, raportare din umbră, cu toate că am reprezentat pe foarte mulți astăzi. Mi se pare un uh, raport foarte important. Discutăm aici de o, despre o serie de produse, care de la pesticide de uz casnic până la diverse alte produse în legătură cu care încercăm să găsim un acord. S-au menționat mai multe lucru de către Comisia Europeană, că trebuie să se reducă costurile de utilizare și trebuie să se protejeze sănătatea cetățenilor și a mediului. Costurile mi se pare că au o importanță secundară aici. Noi trebuie să ne asigurăm că atunci când se utilizează biocidele, acestea sunt sigure că vor proteja mediul, că nu ne distrug calitatea apei și nu afectează sănătatea cetățenilor. Că atunci când vorbim despre relația dintre biocide și uh, rezistența împotriva lor, să beneficiem de know-how pentru a avea pe cât mai puține biocide pe piață pe cât posibil. Bineînțeles că pe partea de costuri. Industria vrea să introducă produsele pe piață. Dacă uh, facem acest lucru să fie ușor, uh, mi se pare că contravine intenției noastre. Comisia uh, a făcut o propunere care include aspecte pozitive. În primul rând, uh, includerea materialelor tratate, uh, o etichetare mai bună o supraveghere mai bună a pieței. Toate acestea sunt puncte care sunt benefice. Cu toate acestea, mă tem, cu toate că voi examina textul mai îndeaproape, mă tem că în ceea ce spune Comisia în legătură cu recunoaștere reciprocă, mă tem că cerințele de autorizare a produselor vor scădea. Prin reducerea birocrației vom ajunge la un nivel mai scăzut de protecție și acest lucru trebuie să fie luat în considerare foarte atent pentru că este vorba de o competență de bază a acestei comisii, și anume protecția consumatorului, și sunt de acord cu doamna Sartori că trebuie să facem toate eforturile pentru a ne asigura că vom avea cooperare pe acest punct, pentru că nu este vorba doar de protecția mediului, este vorba și de protecția sănătății consumatorului și de aceea sper că vom avea suficient timp pentru a ne asigura că aceste puncte vor fi analizate corect pentru a nu renunța și la punctele bune odată cu cele rele. Dacă vrem să facilităm lucrurile, haideți să facem acest lucru, însă să asigurăm cel mai înalt nivel de protecție posibil în aceste domenii. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt. Domnul Kreutzmann. Mai... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mi s-a cerut să prezint uh, uh, poziția colegului meu din grupul ALDE. Raportul din umbră din partea ALDE recunoaște importanța acestei directive atâta timp cât uh, siguranța nu este afectată în mod negativ. Uh, reducerea sarcinii administrative uh, este un lucru bun. Suntem de acord să se combină, să se includă Uh, pe lista biocidelor și produsele care intră în contact cu fructele sau alte alimente. Bineînțeles că există, uh, există o necesitate de control a substanțelor biocide uh, dar aceste reguli trebuie să se fie impus, impuse și în afara Uniunii Europene, pentru că nu este corect să impunem reguli asupra companiilor europene atâta timp cât companiile din afara Uniunii folosesc în continuare aceste produse. Trebuie să ne asigurăm că concurența va fi respectată și că companiile europene nu se vor relocaliza în alte state în legătură cu procedura de autorizare. Suntem în favoarea unei proceduri centralizate pentru produsele biocide și, de asemenea, pentru produsele care conțin noi substanțe active. Cu toate acestea, combinarea unei proceduri centralizate și a unei unice la, a unei unice la sistem la nivel de stat membru este uh, sub semnul întrebării ni se pare că va fi mai eficient și mai ieftin uh, să existe un oficiu de înregistrare la nivel național. O poziție, procedură centralizată uh, se spune că va duce la uh, promovarea cercetării, însă trebuie să ne asigurăm că această procedură centralizată va fi mai simplă decât procedura națională. Altfel, nu există nicio valoare adăugată. Pentru că astfel se vor implica mai multe resurse bugetare pentru agenție. Avem nevoie de Uh, date clare în legătură cu această procedură unică pentru a ne asigura că există un echilibru între avantajele unei procedure centralizate și efortul bugetar ulterior care va fi necesar. Și voi exprima acum câteva idei în limba germană. Doamna Gebhardt tocmai a declarat cât de important este pentru mediul este important ca sănătatea și mediul să nu fie afectate. De asemenea, se spune că reducerea birocrației va fi în detrimentul producției consumatorilor și va fi în beneficiul producătorilor de biocide. Noi credem că unul dintre obiectivele directivei este să se îmbunătățească protecția de mediu și de sănătate este un lucru bun, însă dacă reducem birocrația, nu știu dacă acest lucru duce la niveluri crescute de pro- protecție. Bineînțeles că dacă un produs a fost pus pe piață și a fost analizat și dăunează mediului, atunci, bineînțeles, că acest, acest lucru ar fi o greșeală. Nimic nu trebuie să fie pe piață dacă afectează sănătatea umană sau mediul. Însă, dacă vrem să economisim costurile cu birocrația, atunci pentru IMM-uri ar fi mai bine să poată să cheltuiască banii pe cercetare și pe produse inovatoare. Uităm acest lucru și în contextul acestui regulament că acești bani pot să ducă la locuri de muncă. Noi am salutat uh, reducerea costurilor birocratice pentru a mm, da ocazia companiilor să pună pe piață produse sigure. Vă mulțumesc! Thank you very much. I, I just want to remind colleagues we have a huge amount of time and, and Vă mulțumesc, însă nu avem foarte mult timp și discutăm aici uh, strategia din partea propunerii. Vom avea uh, mult timp pentru o dezbatere mai târziu. Aici uh, sunt, vrem să punem întrebări comisiei astăzi, pentru că este doar începutul procesului, nu sfârșitul. Doamna Rulă și după aceea domnul Fox. Foarte pe scurt, domnule președinte, spre deosebire de antevorbitorul meu, aceasta este Comisia pentru Consumatori și nu Comisia Industrie sau pentru Ocupare. Și în interesul nostru este să ne asigurăm că aceste schimbări propuse de Comisie sunt în beneficiul consumatorului. Mai presus de toate. Și grupul meu va dori să se asigure de acest lucru. Doamna Sartori a avut o activitate foarte bună, a, ales punctele cele mai importante și noi o susținem. Nu am citit raportul în detaliu, însă o voi face și cred că o voi putea susține. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, îi mulțumesc domnului Kreutzmann pentru că sunt de acord cu aproape tot ce a spus el. Trebuie să ne asigurăm că nimic nu ajunge pe piață dacă afectează sănătatea umană sau mediul. Și după cum am uh, observat în uh, evaluarea de impact, se spune că acest regulament va duce la o scădere a numărului de teste pe animale, lucru pe care îl salut. Economiile echival, identificate acolo sunt de asemenea binevenite, pentru că aceste lucruri vor fi în beneficiul consumatorilor și reducerea costurilor va duce la um, o susținere a inovării și a cercetării. Și mi se, mă miră puțin uh, comentariile colegului socialist, colegii socialiste, că ar trebui să avem mai multă birocrație pentru că ast, altfel, astfel vom proteja consumatorul. Împărtășesc și preocupările doamnei Clas în legătură cu produsele de risc scăzut sau nu. Eu aș dori să văd ca această definiție să fie extinsă, definiția produselor cu risc scăzut. Uh, acest lucru va duce la reducerea și mai intensă a costurilor în beneficiul consumatorilor. Domnul Barnier, doamna Schaldemöse, uh, nu vrem să începem o dezbatere, Uh, pentru că doresc să dau cuvântul Comisiei. Domnule Barnier, știu că așteptați să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, e vorba de um, discuție pe uh, strategie și dezbatere mai generală pe un text extrem de important, după părerea mea, ca asemenea altor texte fundamentale tale la care a contribuit cu inteligență și pricepere uh, Parlamentul. Prima întrebare pe care o adresez comisiei, domnule președinte, îmi cer scuze, va trebui să plec după aceea foarte rapid, pentru că știm, sunt uh, probleme legate de trenuri, dar uh, voi aștepta la un moment dat uh, și răspunsul de la comisie m-a interesat un subiect menționat foarte clar de uh, locul uh, în care ne aflam la acel moment în pachetul pesticide. Sunt foarte implicat, am fost foarte implicat mai ales în timpul președinției uh, franceze. Ei bine, care este uh, situația în prezent. Eh, cu pesticidele ca și biocidele, eh, sunt convins că se pot face eh, economii, chiar dacă se impun constrângeri suplimentare întreprinderilor și chiar dacă aceleași reguli, aceleași texte se aplică în mod echitabil tuturor. Uh, și cred că în numele sănătății uh, oamenilor, <clears throat> cred că s-ar putea acest lucru. Știm că în această comisie subiectul sănătății oamenilor este prioritar și în numele acestei idei, în numele apărării sănătății oamenilor, putem accepta constrângeri suplimentare, dar, pe de altă parte, intolerabilă uh, concurența de loială în cazul și în cadrul uh, pieței interne. Uh, se pot evalua texte, cum ar fi RICI, uh, se cunosc foarte bine care sunt cerințele de aplicare foarte riguroasă și echitabilă în toate țările Uniunii Europene. Eu doresc să mulțumesc doamnei Satori și doamnei Clas pentru observații, mai ales cu privire la cercetare cercetare care poate să ducă la progres și la economii. Întrebarea pentru ce urmează să facem, cum spunea și doamna Clas, vorbeați de importuri din țări terțe, e clar că ceea ce este importat trebuie să fie conform dreptului comunitar. Ei bine, sunt inițiative în cadrul Comisiei de armonizare, favorizare și îmbunătățire a formării serviciilor naționale însărcinate cu controlele la frontierele Europei. Sigur, mai sunt și alte subiecte, cum e, de exemplu, calitatea alimentelor sau altele dar aș vrea să știu dacă Comisia ia vreo inițiativă pentru ca la frontierele Uniunii Europene uh, să se facă schimburi de bune practici, să se formeze specialiști uh, uh, și, de asemenea, să se creeze sistemul, mecanismul de asigurare a trasabilității. Eu, unul, sunt foarte interesat de gradul uh, în care, măsura în care serviciile naționale sunt formate în acest sens. Mulțumim, domnule Barnier, pentru aspecte foarte importante bazate pe, uh, pe activitatea noastră trecută, domnul Moza și doamna Gebhardt. După care o să rog pe doamnele Sartori și doamna Clas să concluzioneze. Mulțumesc. Domnule președinte, spune doamna Moze, nu voi intra în discuții uh, foarte detaliate. Sigur că ne interesează foarte mult uh, siguranța uh, consumatorilor. Am câteva, totuși, câteva întrebări specifice pe care vreau să le adresez uh, comisiei. Sper că mă ascultă în acest moment. Am o întrebare. Ați spus că este nevoie de un control mai bun al uh, uh, produselor de pe piață, mai ales importate din țări terțe. Ce se întâmplă în prezent cu monitorizarea pieței? Sau uh, înăsprit uh, regulile? în urmă cu câteva, o săptămână, uh, s-a arătat că două state membre au decis să uh, cheltuie bani în plus pentru înăsprirea controalelor. Dacă am simplifica acest cadru legal, ar fi nevoie de prelevare de teste, de eșantionare pentru a realiza o bună supraveghere a pieței. Este uh, realist, este fezabil uh, să se uh, abordeze în acest fel problema pentru a îmbunătăți supravegherea a ceea ce există pe piață. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Doamna Gephardt, dacă aveți de comentat. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra ce spuneau domnii Fox și Kreutzmann. Uh, ar fi bine să ascultați când vorbesc. N-am spus că e nevoie de mai multă birocrație, ci că lupta împotriva democrației, ă, birocrației nu ar trebui să dăuneze ă, protecției mediului și ă, cetățeanului. Pentru domnul Kreutzmann, de exemplu, doamna Râle a spus foarte clar, nu ne aflăm aici în Comisia ITRE. Suntem în Comisia însărcinată cu protecția consumatorilor. Asta este treaba noastră și mă bucur că și doamna Sartori a subliniat faptul ca totul să fie bine controlat. Aceasta este datoria noastră. Nu știu care ce, ce idei primiți, dar eu în momentul în care uh, iau legătură cu organizații, încerc să concretizez uh, ce aud și să întreb Comisia dacă lucrurile de care se tem anumite organizații sunt întemeiate sau nu. Deci, nu e vorba de încă o organizație. Nu, este treaba noastră și și noi suntem vocea liniștilor cetățenilor. Mulțumim, spune domnul președinte, comisia și raportorul uh, sunt invitați iau cuvântul în cele 10 minute care rămân doamna Braci. Mulțumesc. Sper și sunt convinsă că la următoarea întâlnire de comisie veți reuși să-mi pronunțați numele. Mulțumim uh, doamnelor Sartori, Clas și tuturor celor care au uh, făcut uh, comentarii foarte utile la propuneri. Ne cerem scuze că nu am prezentat uh, rezumatul uh, evaluării de impact așa cum v-ați fi așteptat. Uh, uneori, când ești foarte implicat în muncă, nu iei distanța suficientă să, uh, să te analizezi prin ochii altuia. Cred că rezultatul um, este totuși important, de importanță strategică doream să subliniez și să clarific că obiectivul propunerii nu este de a scădea nivelul protecției mediului și uh, a sănătății. Nu, acest lucru nu ne permitem să se întâmple și existența propunerii, nivelul de protecție a mediului și sănătății existent în uh, directivă există, dar nu funcționează, pentru că procedura însoțitoare nu este eficientă. Deci, mai există dispoziții care îmbunătățesc protecția mediului, avem criterii foarte clare de excludere care nu permit uh, introducerea pe piață a uh, substanțelor celor mai periculoase. Nu mai intru în detaliu că nu am timp, dar scopul era în niciun caz nu acela de a scădea protecția de mediu și de sănătate, ci să avem un echilibru bun între riscuri și beneficii. În timp ce avem un proces, un sistem mai eficient, care să ajute IMM-urile, mai ales, dar și celelalte companii, să introducă mai puține substanțe periculoase pe piață, în prezent avem în Uniunea Europeană mii de substanțe și produse biocide, unele care sunt candidate, care pot fi înlocuite. Încurajăm uh, introducerea pe piața unor substanțe mai puțin periculoase, de aceea avem o prevedere pe evaluare comparativă. În momentul în care avem uh, Uh, substanță biocidă care poate fi substituită, trebuie să existe uh, de asemenea și să apară și un, uh, o evaluare a posibilității substanțelor de înlocuire o mai bună protecție lega, se leagă și de scăderea costurilor. Poate spuneau unii că centralizarea ar putea să ajute, dar trebuie să vedem, să punem în balanță riscurile și avantajele. Un sistem centralizat clar că este mai uh, eficient uh, pentru 27, în curând 29 de țări. Dar, pe de altă parte, ECHA, Agenția Europeană de Produse Chimice, a fost creată abia în urmă cu câțiva ani și trebuie să ne asigurăm că agenția dispune de toate metodele și mijloacele, capacitatea și bugetul necesare. De asemenea, să ne asigurăm că funcționează în practică. Așa că ar fi o idee bună să avem o abordare progresivă Um, unii sau doi uh, vorbitori au spus că abordarea progresivă este o idee bună, dar trebuie să discutăm foarte bine și um, eșalonarea. Să luăm viteză și uh, să vedem dacă procedura bazată pe centralizare este eficientă. E un lucru strategic, să ne asigurăm că funcționează înainte să lăsăm totul și să ne îmbarcăm pe această cale centralizată. Uh, situația actuală nu funcționează bine, cum nu funcționa nici pe pesticide, deci chestiunea recunoașterii este foarte importantă. Uh, sigur că nivelul foarte înalt de protecție trebuie să fie același în uh, toată uh, Uniunea Europeană, dar recunoașterea reciprocă uh, trebuie să fie aceeași în Uniunea Europeană. Acum un produs cum este acest dezinfectant de pe mesele noastre, de ce să fie diferit de la o țară la alta? Poate că avem anumite probleme de dezinfectare din cauza unor focare într-o regiune sau alta, dar acestea sunt probleme specifice. Dar la regulile generale nu înțeleg de ce să nu fie o recunoaștere reciprocă care să funcționează peste tot și să apare blocări uh, într-o țară sau alta. În cazul în care se limitează accesul unor asemenea substanțe, ar trebui să existe și rațiunea de blocare scopul strategic al Comisiei este diminuarea birocrației, cum se spunea, chestiunea etichetării acum. Primul rând, etichetarea asigură trasabilitate bună, pentru că dacă nu avem așa ceva, dacă avem de exemplu, uh, canapele sau mai știu eu ce alte produse care au fost tratate chimic, dacă nu avem etichetă, nu știm ce substanțe au intrat în uh, cadrul prelucrării. Este clar uh, o chestiune de sănătate și protecția mediului, dar și de ține și de competiție, de concurență. Europa trebuie să utilizeze doar uh, substanțele aprobate, certificate. Uh, produse care provin din țări terțe, care să fie exportate fie la preț mai mic sau să fie disponibile mai ușor, uh, intră în uh, comunitatea europeană la prețuri scăzute, dar nesigure. Uh, Apoi, uh, un alt element uh, important este punerea în aplicare care intră în domeniul de responsabilitate a, fiecare, a fiecarei țări membre. Pentru asta e nevoie de uh, bună informare și chiar avertizare. E vorba de siguranța jucăriilor și multe alte chestiuni care necesită un bun control la granițele Uniunii Europene. În acest sens, toate autoritățile vamale ar trebui să fie avertizate, pentru că ar trebui să fie mai uh, avertizate și va exista și un forum în cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice. Uh, președintele mm, îmi face semn că ar trebui să închei. În orice caz, ar, avem nevoie de un regulament care să uh, facă echilibru între protecția mediului, sănătății și reducerea costurilor de care cu toții știm că avem nevoie. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mulțumesc! spune domnul președinte, pentru contribuția foarte valoroasă. Sigur vom uh, avea ocazia să analizăm acest document, să-l citim și să discutăm cu alte ocazii. Acum, pentru Um, concluziile finale dăm cuvântul doamnei Sartori și înainte de a încheia mai uh, prelungim cu câteva minute. Președinte, eu cred că dobbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem fi cu toții mulțumiți de dezbaterea care a avut loc în această dimineață. Acum Știm cu toții la ce să ne așteptăm de la acest regulament și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Calendarul stabilit propune o, un al doilea schimb de opinii pe 25-26 ianuarie, iar după aceea raportorul pe 2 februarie pe 23 februarie va analiza amendamentele și pe 26 februarie este termenul pentru prezentarea acestora. Iar pe 16 martie vom dezbate împreună amendamentele și votul va avea loc pe 6-7 aprilie, iar plenara în, în mai. Acesta este calendarul pe care îl avem acum Cred că avem destul timp la dispoziție pentru a ne face munca așa cum trebuie. Și sper să ajungem la un acord cu Comisia Envi pentru a putea coopera și sper ca toate sugestiile făcute de ceilalți membri să fie acceptate. Mulțumesc, doamna Sartori pentru acest uh, prim schimb de păreri, care a fost foarte interesant. Aveți documente care sunt deja prezente la secretariat, le puteți analiza ca să vedeți care este strategia noastră și, bineînțeles, putem susține Comisia în strategia sa care dorește să obțină o mai bună protecție a consumatorilor și aceasta în special în ceea ce ne interesează pe noi supravegarea pieței și, pe de altă parte, reducerea costurilor, în special pentru IMM-uri, lucru care s-a spus aici. Cred că este o propunere care ar trebui să mulțumească toți membrii comisiei și, de asemenea, consumatorii și industria. Și este sarcina noastră să încercăm să ajungem la acest echilibru necesar un echilibru care este frumos de urmărit în orice fel de propunere legislativă. Și doamna uh, Clas, care este de asemenea responsabilă de acest dosar, sper să fie de acord. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră. Următoarea întâlnire noastră va avea loc pe 16 noiembrie.